Dragi colegi, propun să începem pentru că deja au trecut 15 minute de la ora 9. Mai trebuie să vină colegi, dar asta este. Vreau să vă urez bun venit. Reuniunea de astăzi este transmisă pe internet. Începem cu punctul 1, care este adoptarea ordinii de zi. Avem o mică modificare. A trebuit să amânăm discuția cu prim-ministrul Gibraltarului. Sper să putem să ne vedem anul acesta, însă cred că, având în vedere această situație, am putea să modificăm un pic ordinea de zi cu un prim punct de pe după masă. Cel pe care îl aveam referitor la schimbul de opinii de după masă, să-l trecem dimineața. După amiază avem o reuniune a coordonatorilor și atât, altceva nu. Uh, deci vă propun la 3 și un sfert până la 4 și un sfert să ne reunim, coordonatorii, și apoi Sistemul European de Asigurare a Depozitelor, care este punctul 10 de pe ordinea de zi, să încercăm să-l discutăm acum înainte de vot dimineața. Dacă nu reușim, atunci, din păcate, va trebui să-l lăsăm pentru după amează. Dar haideți să încercăm să dăm dovadă de flexibilitate. Și cei dintre dumneavoastră care sunt aici, ar fi bine să își facă o idee despre cum evoluează discuțiile și să informeze pe colegii care nu sunt în caz că vom ajunge și la acel punct. Bun. Dacă nu există nimic de spus, considerăm ordinea de zi adoptată și trecem la comunicările președintei. Aici singurul punct pe care vreau să vi-l spun este o scurtă informație cu privire la ultima reuniune a grupului de lucru pentru o mai bună legiferare, care a avut loc în octombrie la Strasburg. Președintele AFCO și jurii uh, conduc această reuniune. Președintele juri a făcut-o de data aceasta și s-a discutat despre uh, continuarea negocierilor pe acordul interinstituțional referitor la actele delegate și de executare și la aranjamentele practice privind acordurile internaționale. Aceste negocieri sunt avute în vedere în cadrul acordului interinstituțional pentru o mai bună legiferare. Pe durata reuniunii a fost prezentată situația actuală. Deocamdată n-am început negocierile, urmează să fie lansate în săptămânile care vin. Cea referitoare la actele de executare și actele delegate va avea loc în Parlament și vor fi conduse de Joseph Sayer și Richard Corbett. Discuția aceasta am avut-o de ceva vreme înainte de vacanța de vară și am reușit să facem și să introducem și AFCO în echipa de negociere. Din partea Comisiei, domnul Timmermans, prim vicepreședinte al Comisiei, va participa și pentru Consiliu ministrul Ivan Corcio, pe care îl cunoaștem, este, precum și reprezentantul permanent Peter Vorci. Și același lucru este valabil și privind discuțiile referitoare la aranjamentele practice din acordurile internaționale din partea Comisiei doamna Mogherini, alt reprezentant și vicepreședinte al Comisiei, împreună cu comisarul Johannes Hahn pentru Parlament, pentru Consiliu va fi aceeași echipă, Ivan Kocioc și ambasadorul Peter Iavorcic, iar pentru Parlament șeful INTA, Bernd Lanke și șeful AFET, domnul Brock. Aceștia vor fi negociatorii și raportul se va desfășura în grupul nostru de lucru și așa de asemenea să vă spun că astăzi 10 comisii și-au numit reprezentanții pentru a urmări activitatea grupului de lucru și dacă grupul de lucru abordează subiecte relevante pentru comisiile respective, comisiile vor fi invitate să participe. Agricult, Econ Employment, Envy, FAM, ITRE, LIBE, PETI și TRANS și înțeleg și bugetul care a hotărât să nu numească. Aici se spune tu nominei, dar cred că de fapt este exact contrariul. Cam atât cu privire la anunțurile președintelui. Dacă nu sunt comentarii, avem următorul punct, aprobarea procesului verbal al reuniunilor de pe 15 iunie, 4 iulie și 10-11 iulie. Toate acestea sunt disponibile și, conform practicii încetățenite, se consideră adoptate dacă până la finele reuniunii de astăzi nu există obiecții, așa că vă rog să le parcurgeți. Trecem acum la discuția referitoare la procesul privind finalizarea activității Parlamentului. Îl aștept pe Elmar, pentru că despre el este vorba și iată că este aici, în sală, la ușă. Și de aceea încerc să vorbesc un pic mai lent, Elmar. Avem nevoie de tine pentru că am ajuns la punctul cu raportul tău. It's not always that you, you just pick up the best moment. Câteodată ajungi târziu, dar de data asta ai ajuns la momentul potrivit și asta ne bucură. Bun, deci suntem la punctele 4 și 5 de pe ordinea de zi. Două rapoarte. Raportul lui Ermal și al lui Mercedes privind îmbunătățirea funcționării Uniunii pe baza potențialului tratatului de la Lisabona și apoi raportul lui Giver Hofstadt privind posibilele evoluții și adaptări ale actualei configurații instituționale a Uniunii Europene. Deci avem raportul lui Elmar Brock și Mercedes Bresso și propunerea este să votăm în AFCO acest raport luni, pe 21. Aceasta va fi reuniunea noastră extraordinară din Strasburg, una importantă, pentru că și în ceea ce privește raportul lui Giefer Hofstadt, va fi o propunere votată în aceeași reuniune. Și dacă reușim, vom putea avea votul în plenară în decembrie și ideea este să votăm în decembrie în Parlament, în plenară, cele trei rapoarte, Bloc, Brock Bresso, Giver Hofstadt și Beres Böge, un raport privind capacitatea fiscală. Bun, acestea fiind spuse, dau cuvântul raportorilor. Richard, vrei să intervii înaintea raportorilor? Vreau să mă refer la sesiunea aceea din decembrie pe care ați numit-o, dacă îmi permiteți. Aceste rapoarte au legătură toate cu viitorul Uniunii Europene și mă gândeam că am putea să le discutăm în ianuarie, la început de an, când avem o perspectivă deschisă spre viitor și nu în decembrie, la finele anului, într-o sesiune care va fi supraîncărcată, deja cu multe rapoarte care trebuie finalizate înainte de încheierea anului, când o să avem mult mai puțin timp pentru dezbateri în decembrie, pe când uh, în ianuarie, Elmar, o să ai timp pentru o dezbatere mult mai intensă decât în decembrie când e aglomerație. Doamna președintă, există lucruri pe care trebuie să votăm, să avem votul final, există decizii care sunt luate de entități care sunt mai sus de nivelul comisiei. Da, am înțeles mesajul tău și o să-l transmitem. O să vedem ce spun și coordonatorii. Coordonatorii o să aibă de altfel o gamă largă de avize de discutat. George. cred că vom avea niște voturi foarte intense și îndelungi în decembrie. Bănuiesc că nu o să avem timp să votăm altceva, având în vedere că acestea sunt voturi care vor dura peste două ore. Deci cred că trebuie să fim foarte atenți cu privire la ce ne programăm să votăm în plenara din decembrie. Există vreo prevedere privind un al doilea vot uh, ma marți la ora 5, de exemplu? În plenară? Ca să vă ajut, dați-mi voie să vă spun că și INTA face eforturi pentru ca CETA să fie votată în decembrie. Și avem și raportul AFET, spune domnul Broc, cu privire la politica externă și de securitate. Bun. Deci, raportorii vor avea toate informațiile și vom hotărâ atunci. Da, vreau să vorbesc ca și coordonator pentru vot. Acordul la care am ajuns în decembrie este un acord obligatoriu. Pentru mine, în orice caz. Dacă începem să amânăm pentru o altă dată, nu o să mai ajungem niciodată să aprobăm. Ideea era să avem suficient timp pentru a ne și pregăti pentru Consiliul din februarie și pentru a face auzită clar vocea Parlamentului cu privire la viitorul Europei. Va fi o sesiune dificilă, dar o să încercăm, după care vedem ce o să se întâmple. Dar acesta a fost acordul cu privire la cele trei rapoarte. Cei cinci raportori pe cele trei rapoarte au ajuns la acest acord. Decizia a fost ca cele trei rapoarte să fie votate împreună prin urmare, eu cred că este o idee bună pentru că așa putem reda o poziție mai clară a Parlamentului cu privire la viitorul Europei, începând cu aceste trei puncte de vedere diferite, de altfel, economic, constituțional și cel referitor la viitoarele aranjamente. Prin urmare, eu cred că ar trebui să păstrăm calendarul pe care l-am stabilit și apoi o să vedem. Dacă se dovedește a fi imposibil, o să ne uh, schimbăm atitudinea. Dar asta a fost un acord la care s-a ajuns între raportor, coordonator și președinție, deci cred că ar trebui să rămână așa. Bun. Ce încercam eu să spun mai diplomat este că există și alte instanțe care trebuie să se pronunțe. Mercedes a fost însă mai tranșantă și a spus nu putem fi flexibili pentru că am avut o discuție, s-a luat o hotărâre și așa trebuie să rămână. Bun, o să vedem cum o să evolueze lucrurile în funcție de celelalte rapoarte, dar ideea astăzi este ca toate aceste chestiuni să fie votate până la urmă în decembrie. Din fericire, nu suntem responsabili pentru ordinea de zi pentru plenară, nu noi trebuie să o aranjăm, dar știu că cei care o fac vor trebui să analizeze atent toate aceste rapoarte. Au fost puse multe lucruri în acest sens. Acum putem trece la raportul lui Mercedes și al lui Elmar. Da, în calitate de coordonator, te rog. Nu este o observație de ordin procedural. Aș vrea să intervin. Acum, Pot să intervin și după. Nu, te rog, poți interveni acum. Poți să intervin după ce au vorbit raportorii. Bun, Elmar în Mercedes, aveți cuvântul pe raport. Elmar. Kurz machen. Mulțumesc. Pot să fiu suficient. Avem un acord între raportori și în cursul acestei săptămâni vom putea să prezentăm uh, propunerile de uh, compromisuri, astfel încât să putem purta o dezbatere. Cred că vom putea să facem progres. Avem o uh, un mic uh, excepție și anume domeniul pe care îl uh, elaborează doamna Beres și domnul Băgă și aici nu știm, avem niște chestiuni de compatibilitate care nu sunt clare. Deci aici mai este nevoie de un pic de ajustare fină în următoarele zile, astfel încât uh, să rezolvăm situația. Dar uh, eu nu cred că acest lucru va duce la dificultăți între, între noi doi. Așadar, cred că putem de astăzi începând să vorbim cu raportorii din umbră, să continuăm dezbaterile acestea în următoarele zile și cred că pe 20 noiembrie vom putea să încheiem. Eu cred că din punctul nostru de vedere am putea chiar să încheiem mai repede, dar acesta este calendarul pentru procedura noastră. Bun, dacă facem lucrurile în decembrie sau nu, E bine, deocamdată cred că trebuie să așteptăm data de 20 noiembrie să vedem cum vor arăta rapoartele atunci, dacă va exista un acord sau dacă vor fi foarte multe amendamente, multe controverse. În orice caz, uh, intenția noastră, prin faptul că există această dublă raportare din partea S și de PPE este tocmai de a câștiga o majoritate importantă în comisie, astfel încât uh, să nu avem foarte multe amendamente în plen. Pentru că ar trebui să fim uh, precauți, pentru că dacă avem rapoartele Bresobroc, Böge, Beres și Ferhofstadt, poate că mai, va mai fi și de votat și raportul anual privind politica de securitate, politica de apărare va fi uh, un punct central pe uh, agenda Consiliului din decembrie, deci cred că va trebui să votăm acel raport. Ei bine, nu putem să ne așteptăm de la colegii uh, atunci în plenul în decembrie să voteze sute de amendamente. De aceea, cred că ar trebui să ne gândim dacă nu reușim la nivelul comisiilor să negociem lucrurile în așa fel încât uh, la această așa numită uh, grupare pro-europeană uh, să reușim să obținem o majoritate. Cred că pot să spun și în numele lui Mercedes că vom încerca să obținem deja înainte de 20, de, 20 uh, noiembrie prin negocierile noastre să obținem un consens foarte amplu, pentru că aceasta este intenția noastră astfel încât uh, să rămână cât mai puține controverse după acel moment. Mulțumesc. Mercedes, dorești să intervii, să adaugi ceva? Da, foarte, foarte pe scurt. Come a detto el... Așa cum ne-a spus și Elmar, a fost o muncă intensă, nu pentru că aveam mii de amendamente, ci pentru că, între timp, au evoluat și alte rapoarte, cum ar fi cel al lui Boghe. Și fără îndoială cu privire la acest raport, e logic să ne coordonăm, în primul rând, și în al doilea rând să avem în vedere faptul că există o serie de chestiuni detaliate care trebuie să se regăsească în acel raport. Prin urmare, la pregătirea amendamentelor de compromis, am uh, eliminat o serie de detalii care vor trece în raportul celălalt, care între timp a fost uh, hotărât. Problema este coordonarea dintre raportul lui Verhofstadt și al nostru, astfel încât să ne asigurăm că nu există aspecte care se suprapun. Noi să cerem schimbarea tratatelor sau el să ceară lucruri care, dacă se doresc, pot fi realizate pe baza tratatelor actuale. Prin urmare, coordonarea în aceste, între aceste rapoarte din perspectiva aprobării acestora într-o singură zi, la un singur vot, era un aspect absolut necesar. Există multe amendamente de compromis și, așa cum ne-a spus și Elmar, săptămâna aceasta vor fi transmise raportorilor din umbră, astfel încât să le permitem să aibă totuși suficient timp la dispoziție, pentru că e drept, sunt multe amendamente și apoi să putem avea o reuniune uh, la următoarea sesiune de la Strasburg. Și astfel vom putea să avem un pic mai mult timp la dispoziție, dacă acest lucru se va dovedi necesar. Vreau doar să vă spun că ce am încercat noi este să luăm în considerare în măsura posibilului de amendamentele care mergeau în aceeași direcție cu raportul, raportul care evident este un raport pro-Uniunea Europeană și intenția este să mergem către o mai mare integrare la nivel european. Și evident n-am putut să luăm în considerare amendamentele care în mod clar se îndreptau într-o direcție opusă. Exista o serie destul de mare de astfel de amendamente și de aceea nu uh, le-am introdus și autorii acestora um, vor putea să voteze după cum doresc. Pot să hotărască să le retragă, să le lase la vot, e hotărârea lor. Și, cum am spus și în alte cazuri, am încercat să luăm în considerare diversele poziții și să căutăm uh, amendamente de compromis de câte ori a fost posibil. Am avut mult de muncit până acum și iată, acum suntem gata de confruntare și sper că o să reușim să finalizăm totul la timp pentru respectarea datelor care au fost stabilite pentru votul la Strasburg. Aș vrea doar să vă spun că luni, 21 noiembrie, începând de la ce oră va avea loc? Mă gândesc că seara, nu? După amiază, seara. Bun, mulțumesc. Vor doresc să intervină raportor din umbră? Dar dumneavoastră nu sunteți raportor din umbră. În primul rând, raportorii din umbră pot să intervină. Domnul Iazovski. Pani Przewodnicząca, koleżanki i koledzy, Mulțumesc, doamnă președinte. Domnilor și domnilor, cred că există o diferență de fond între raportul uh, Breso-Brock și raportul domnului Verhofstadt. Sunt uh, două tipuri diferite de logică care guvernează cele două rapoarte. Și chiar dacă putem să avem consens în jurul unei serii de îmbunătățiri referitoare la cadrul instituțional propuse de doamna Breso și domnul Brock. E vorba aici de o serie de acțiuni raționale care pot fi întreprinse, cu toate că sigur că mai putem să discutăm anumite elemente de detaliu. Ei bine, raportul domnului Verhofstadt deschide o perspectivă cu totul nouă față de raportul uh, domnului Broc și doamnei Ebreso, pentru că dacă Parlamentul European dorește să ceară o modificare a tratatelor, atunci intrăm într-o logică total diferită decât cea din raportul uh, Breso-Brock și anume îmbunătățirile care pot fi făcute în cadrul instituțional actual din Uniunea Europeană. Deci sunt două chestiuni diferite. Și cred că sunt multe motive pentru care ar trebui să îmbunătățim, să încercăm să îmbunătățim cadrul instituțional al Uniunii Europene în baza tratatelor existente, fără să cerem modificări ale tratatelor, pentru că acest lucru deja implică niște riscuri majore și vreau să fac apel la grupurile politice să se gândească bine dacă chiar ar trebui să accelerăm uh, momentul adoptării sau momentul votului raportului domnului Verhofstadt, pentru că sunt două logici diferite și eu aș prefera să lucrez acum la ceva care este mai cuprinzător, mai logic, decât, uh, și anume, raportul Bresobroc. Mulțumesc. Alți uh, raportori din umbră? Dacă nu, atunci uh, Max este primul care s-a înscris la cuvânt. Mulțumesc. Domnul Gigold m-a rugat să intervin la acest punct. Acest raport a început cu o reuniune cu raportorii din umbră. Termenul pentru depunerea amendamentelor a fost în februarie și problema este modul în care s-au desfășurat lucrurile ulterior, faptul că nu s-au îndeplinit uh, promisiunile prin amendamentele de compromis și domnul Gigol se va bucura să primească amendamentele de compromis. Ați spus săptămâna aceasta, dacă am înțeles bine, asta e bine, dar avem nevoie de o dată pentru următoarea reuniune cu coordonatorii din umbră destul de curând. Pentru că un raport de asemenea importanță ar trebui să se bazeze pe o majoritate amplă. Și pentru acest lucru este necesară o procedură adecvată și este împotriva um, intereselor Parlamentului să lucrăm atât de accelerat. Și dacă vrem să avem un vot în AFCO în acest an, e nevoie de o dată și e nevoie de amendamente de compromis care să fie diseminate cât de curând. Mulțumesc! Mulțumesc, Martin Messerschmidt. Mulțumesc. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Iazdovski. Eu să vă prezint o mică reflexie asupra acestui proiect pe care l-am citit cu atenție și cu interes, nu doar pentru că mi se pare posibil ca acesta să fie un raport istoric, pentru că trăim în vremuri de mare neîncredere față de instituțiile europene și în aceste vremuri Parlamentul European ar putea să declare un fel de război politic pentru că suntem singura instituție care avem încrederea cetățenilor și vrem să declarăm război, deci, Consiliului. E un moment istoric și vreau să-i uh, felicit pe cei doi uh, raportori. Se spune aici, la alineatul 3, că intenția este de a recâștiga încrederea. Întrebarea este oare a fost vreodată, uh, a existat vreodată această încredere? Și ce reprezintă încrederea într-o democrație? Oare nu înțelegerea reciprocă duce la încredere între instituții și aceste instituții oare sunt de natură de a suscita această încredere fără a schimba rolul jucat de statele membre? Și Uitându-mă la alineatele 1 și 2, unde se spune că unul dintre, domenii, unul dintre domeniile unde uh, Uniunea Europeană se confruntă cu criza datoriilor, care, conform alineatului al doilea, nu poate fi rezolvată individual de statele membre, dar toate statele europene din afara zonei euro s-au descurcat mai bine um, în criza economică decât cel din zona euro. Un lucru interesant. Uh, domnule Brock, pot să vă trimit uh, informația și puteți să vorbiți cu omologii dumneavoastră din uh, Suedia, din, din uh, Elveția, din Norvegia, din Liechtenstein, chiar și în Danemarca. Sunteți uh, binevenit. În... Se spune că nu ar trebui să existe soluții interguvernamentale, doar supranaționale ar trebui să fie toate soluțiile. În aliatul 15 se dorește limitarea uh, influenței Consiliului uh, European, acolo unde guvernele sunt reprezentate, guvernele care sunt uh, alese mult mai democratic și mult mai transparent decât uh, sunt eurodeputații din acest Parlament, se dorește limitarea puterii lor. Și, sigur, întrebarea este ce vor cetățenii pentru a recâștiga cu indulgență sau a câștiga încrederea în instituții. Doamna președinte, Morten, dacă dorești să continui pe fond, atunci îmi cer scuze, dar astăzi pe ordinea de zi avem doar procedura. Da, da, da, sigur. Vreau să ajung la o concluzie procedurală. Concluzia mea este că eu sper că vom putea vota cât mai repede acest raport, pentru că cu cât votăm mai repede, cu atât mai repede o să vadă cetățenii europeni um, cum acest Parlament uh, are o acțiune total disproporționată față de interesele și dorințele lor. Deci sper că putem vota cât de curând. Mulțumesc! O să-i rog pe raportor să propună date pentru uh, reuniunile cu raportorii din umbră, dar acum e online. Deci doar chestiuni de procedură, nu de fond. Da, și eu vreau să vorbesc despre fond. Dar în ceea ce privește procedura, mă bucur că acest raport ajunge în sfârșit în comisie, pentru că dacă nu, s-ar putea să avem un nou tratat până când să putem discuta um, exploatarea tratatului actual. Acesta este comentariul meu. Bun, dragi colegi, vom discuta pe fond amendamentele pe 20 octombrie, în timpul reuniunii. Dar astăzi trebuie să ne punem de acord pe chestiunile procedurale. Deci dacă nu mai dorește nimeni să intervină, 20 octombrie, examinarea amendamentelor, spune doamna președintă. Da, asta am spus. 20. 20 octombrie. Doriți oare să faceți un rezumat uh, sau să luați uh, dorințele raportorilor din umbră? Mercedes, vrei să iei cuvântul pentru a încheia acest punct? Și come, come de... Mulțumesc, doamnă președintă. Cum spuneam, vom transmite amendamentele săptămâna aceasta, mâine sau poi mâine, oricum înainte de finele săptămânii și Credem că vom putea organiza o reuniune a raportorilor din umbră la Strasburg. Dați-mi voie să verific, pentru că ați menționat 20 noiembrie. Deci trebuie să încercăm să o facem înainte de această dată. Cum am spus și spun asta în special pentru colegul Schmidt. amendamentele care mergeau în direcție absolut contrară celei urmate de raport nu o să facă parte din propunerile noastre de amendamente de compromis pentru că cu marea majoritate a acestora nu avem cum să ajungem la un compromis din punct de vedere politic. În ceea ce privește faptul că Consiliul este instituția cea mai iubită de cetățeni, Asta poate pentru că nimeni nu știa că există. Și dacă nu știi că există, uh, cunoști Consiliul Europei, dar nu Consiliul European. Și atunci n-ai cum să fii nici pentru, nici împotrivă. Vreau să vă reamintesc că noi suntem totuși aleși de cetățeni, există o majoritate pro-Europa în acest Parlament. Sigur că cetățenii pot să nu ne aleagă la următorul mandat, dacă consideră că nu ne-am făcut treaba bine. Dar o majoritate care se formează aici este o majoritate, prin definiție, democratică, pentru că suntem aleși de cetățeni. Mind you, 20... Mulțumesc, vreau să vă reamintesc. 20, Elmar, te rog. La ce oră? Deci pe 20 octombrie, examinarea amendamentelor, reuniunea la FCO este la Strasbourg, dar nu știu la ce oră este. A, nu, nu, nu e la Strasbourg, este aici. O să ne punem de acord, ori înainte de masă, ori după masă. O să căutăm un moment în care vor fi disponibili cei mai mulți uh, dintre colegii noștri, pentru că e o discuție importantă, ultima discuție pe fond din AFCO. Pentru că apoi mm, vom avea reuniunea extraordinară de pe 21 noiembrie pentru a vota. Și între timp am înțeles că există angajamente ale coraportorilor de a avea întâlniri cu raportorii din umbră, care sunt foarte necesare și în această săptămână vor trimite propunerile de compromis către raportori din umbră. Așa am înțeles eu lucrurile. Elmar? Da, mulțumesc. Avem această întârziere pentru că ne-am pus de acord cu toți raportorii, cu toți uh, liderii grupurilor uh, să relansăm procesul după Brexit, domnule Leinen. Deci vă rog să nu faceți observații care nu sunt uh, corecte. Acesta a fost acordul a Parlamentului, să așteptăm rezultatul um, votului din Marea Britanie și acum am început uh, munca, avem un acord al raportorilor uh, pe amendamentele de compromis, acestea vor fi puse la dispoziția colegilor, suntem deschiși pentru orice fel de uh, discuții și individuale și vom organiza la momentul potrivit o întâlnire cu toți raportorii din umbră. Dar e normal că trebuie să existe o anumită secvență a discuțiilor și a întâlnirilor, astfel încât să fim pregătiți pentru votul din noiembrie și să putem până atunci să avem o majoritate foarte bună pentru amendamentele de compromis pe care le vom avea atunci. Pentru că nu are. Uh, bun, aceste amendamente de compromis pe care le-am uh, Uh, pregătit eu și Mercedes vor putea fi modificate în urma negocierilor cu raportorii din umbră. Acesta este sensul întâlnirilor cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Eu, dacă dorești uh, o discuție privată cu el, mai poate că e mai bine. Nu, am vrut doar să comentez. Eu mă bucur că la 8 ani după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona avem un uh, raport cu privire la potențialul acestui uh, tratat și dacă uh, sunt luate în considerare și ultimele evoluții, cu atât mai bine. Da, asta e, e o veste bună. Avem raportori uh, care în sfârșit uh, vor să facă acest raport uh, și sigur că decizia cu privire la așteptarea rezultatelor referendumului britanic este adevărată. Acum aș vrea să trecem la punctul 5, raportul lui Giffer Hofstadt, unde acordul între grupurile politice și raportori este ca împreună cu participarea președintei, ambele rapoarte să fie votate în aceeași zi, în noiembrie. Termenul pentru raportul Giefer-Hofstadt este, vă reamintesc, 20 octombrie la prânz, astfel încât secretariatul uh, va putea ajuta să, să pregătiți uh, amendamentele de compromis, să vă pregătiți pentru votul de pe 21 noiembrie. Nu știu dacă uh, doresc să intervine raportor din umbră la raportul Verhofstadt. Eu aș spera să nu fie cazul pentru că nu avem timp și procedura este singurul subiect pe care îl discutăm astăzi. Procedura a fost deja discutată cu ocazia discuției raportului Brock Bresso. Cred că putem să încheiem discuția la acest punct și trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, raportul Richard Corbett. Și înainte să vă dau cuvântul, vreau să reamintesc colegilor faptul că prima prezentare a avut loc pe 5 septembrie. Am avut apoi un schimb de opinii pe 12 septembrie, detaliat, la Strasburg. Am propus să votăm în AFCO pe 8 noiembrie pentru a merge apoi pe 14 decembrie la votul în plen și sper că Richard atunci când va lua cuvântul să confirme acest calendar. Aveți cuvântul. Well, yes, I can... Da, confirm uh, calendarul. S-au înaintat peste 400 de amendamente de către diversi colegi la textul uh, complementar textului grupului de lucru poate vi se par multe amendamente, 400 la număr, dar uh, vreau să vă spun că nu sunt atât de multe dacă uh, analizăm uh, amănuntele. 140 de amendamente decurg din faptul că nu s-a finalizat încă raportul Gigold. Deci, discuția cu privire la transparență, uh, cel puțin în ceea ce privește acele aspecte care țin de regulamentul Parlamentului, au trecut, au fost transferate pe un uh, Uh, teren de bătaie diferit raportul meu. Și asta este un risc pentru raportul meu, fiindcă uh, se îngreunează raportul cu aceste subiecte foarte uh, voluminoase și riscă să scufunde raportul. Sper să nu se întâmple așa ceva și să ajungem la un compromis, la compromisuri rezonabile care să preia lucrurile de acolo de unde le-a lăsat Gigol, nu că le-a lăsat uh, în aer, dar uh, raportul Gigol erau foarte aproape de a ajunge la compromisuri privind mai multe subiecte și, uh, mă rog, asta în contextul raportului său. Mai multe amendamente sunt identice celor înaintate Uh, deja, s-au înaintat amendamente identice, nu știu de ce, mă rog, nu e nicio problemă până la urmă dacă vor să-și manifeste sprijinul pentru aceste amendamente. Deci această cifră, 400, nu este totuși uriașă, nu este imposibil de gestionat. Mă bucur că o mare parte a ideilor grupului nostru de lucru nu, nu sunt contestate, cel puțin nu prin intermediul amendamentelor. Uh, Dar, bine, unele idei uh, întâmpină opoziție. Comisia pentru afaceri jurite, juridice pardon, nu este mulțumită de faptul că noi dorim uh, să simplificăm uh, ridicarea imunității, modul în care se ocupă Parlamentul de aceste solicitări. Noi am propus ca decizia, pur și simplu, decizia jurii să fie anunțată în plenară și dacă nu uh, se contestează, atunci, în timp de 24 de ore, se consideră adoptată fără să se treacă prin toată procedura în plenar, prin votul uh, din plen. Comisia Jurii uh, consideră că este important să existe un vot separat în plen pentru fiecare ridicare, pentru fiecare solicitare de ridicare a imunității. Mă rog, pe mine, mă, pe mine unul uh, nu mă deranjează să lăsăm de la noi acest uh, lucru dacă avem doar un vot simplu. Uh, Comisia pentru Control Bugetar, COCOBU, uh, a, s-a manifestat opoziția față de una dintre propunerile noastre. Este vorba despre modul în care ne ocupăm de descărcarea tuturor agențiilor și a întreprinderilor comune. La ora actuală, poate vă reamintiți sesiuni de vot, sesiunea de vot care a avut loc uh, la plenarea de la Bruxelles, când uh, s-au uh, votat descărcările de gestiune pentru 47 de agenții cu același raport. Așa am votat pentru, împotrivă, pentru închiderea conturilor, pentru descărcare, pentru închiderea conturilor, pentru descărcare. Și tot așa, am votat timp de o oră. Grupul de lucru a propus simplificarea acestei proceduri. Uh, să existe numai un singur raport privind descărcarea de gestiune pentru agenții care să să conțină decizii separate pentru fiecare agenție, deci în mod uh, la nivel juridic s-ar da o închidere și o descărcare pentru fiecare, a conturilor și descărcare pentru fiecare agenție, dar în cadrul unui singur raport, pentru că acest raport să poată fi votat o singură dată. Să zicem în bloc, cu excepția cazurilor în care Eh, există cineva care se opune pe unor anumite propuneri și, bineînțeles, atunci se votează separat acea agenție, dar asta ar simplifica foarte mult votul din plen. Și nu s-a schimbat faptul că Comisia de Control Bugetar eh, anchetează, analizează fiecare caz eh, mod amănânțit și că se dă sau nu se dă descărcarea de gestiune în plen de către Parlament, nu, nu se schimbă faptul că există uh, Um, să se ia o decizie separată privind fiecare entitate. Asta discutăm acum cu colegii de la Cocobu și uh, vă rog, dacă sunteți de acord cu mine, să transmiteți această părere colegilor de la Cocobu. Mai sunt și alte aspecte, bineînțeles, uh, unde nu avem uh, majoritatea a părerilor împărțite, cum ar fi chestiunea pragurilor. Dar cred că și ce mă încurajează pe mine este că nu există o poziție copleșitoare. De aici este vorba despre ce praguri se aplică unde și despre definiția pragului mediu, așa numitului prag mediu. Dar nu se atacă în uh, niciun fel conceptul pe care l-am pus noi la punct în grupul de lucru, ceea ce mă bucură. S-au întâlnit raportorii din umbră săptămâna trecută, se vor mai întâlni din nou la Strasburg, peste două săptămâni. Vom uh, redacta niște amendamente de compromis, dar nu multe. Fiindcă nu uitați că raportul meu oglindește deja un compromis, uh, rezultatul grupului de lucru, unde există un reprezentant de la fiecare grup politic. Deci nu este un raport uh, obișnuit unde raportorul uh, înaintează niște idei și după aceea toată lumea introduce alte idei și după aceea se ajunge la un compromis. Aici activitatea de compromis a fost făcută destul de bine, după părerea mea, privind majoritatea aspectelor, s-a înregistrat consens la nivelul grupului înainte de a fi redactat raportul. Deci nu cred că um, vom avea prea multe amendamente de compromis. Vom avea totuși unele, dar nu foarte multe. Două chestiuni asupra care am căzut la un acord cu raportorii din umbră ar fi eh, ca grupurile să permită membrilor să aibă un vot liber, fiindcă divergențele de opinie nu sunt la nivelul grupurilor, ci în interiorul grupurilor. Acum, întrebarea este dacă să avem vot secret sau vot prin eh, apel nominal în momentul în care Parlamentul alege președintele Comisiei. Aici eh, părerile sunt diferite, mai degrabă e vorba de mentalitate sau la nivel cultural. Și o altă propunere este desfințarea declarațiilor scrise. Poate că știți că am avut o declarație scrisă pentru a pune capăt declarațiilor scrise și aceasta a, a dobândit foarte multe uh, semnături, dar a fost declarată inadmisibilă, fiindcă e vorba despre o schimbare a regulii a regulamentului de procedură. Iată, acum în cadrul, raport, în cadrul raportului meu se face această propunere. Dar părerele sunt împărțite iarăși la nivelul uh, grupurilor în grupul, este de ce recomandarea mea pentru grupuri este să se accepte votul liber pentru ca membrii să voteze cum, cum le dictează conștiința, cum preferă. Și încă un lucru important pentru dumneavoastră, domnule președinte, este uh, vorba despre timpul de vot, perioadele de vot, dacă puteți face, dacă se pot face voturi în bloc. Acum, pentru unele subiecte, la un anumit nivel, este necesar acest lucru, fiindcă în momentul în care grupul de lucru a propus, uh, să zicem, uh, rescrierea unei anumite reguli, sistemul uh, IT a împărțit asta în textul în mai multe amendamente. De fiecare dată când aveam un alineat nou, l-a transformat într-un amendament nou. Dar aceste amendamente, care sunt amendamente aduse unei singure reguli, trebuie să fie acceptate împreună sau să fie respinse împreună. Deci trebuie votate în bloc și sunt mai multe uh, astfel de cazuri de voturi care trebuie să fie făcute în bloc. Apoi, la reuniunea raportorilor din umbră, ne gândeam dacă cumva am putea să avem un vot uh, uh bloc privind toate amendamentele unde nu se conteste nimic, să spunem, unde nu există amendamente diferite din partea altor grupuri, unde nu se face o solicitare de vot separat, fiindcă asta iarăși ar simplifica foarte mult lucrurile. Altfel, uh, timpul de vot ar fi foarte lung și acolo unde există consens, mă scuzați, haideți să facem asta și să facem ca lucrurile să progreseze mai rapid. Iată cum stau lucrurile la ora actuală. Cum am spus, uh, raportorii din umbră se vor întâlni din nou la Strasburg pentru a discuta mai departe unele aspecte, printre care și cele legate de transparență. Mulțumesc! Mulțumesc! Deci acum la raportorii în umbră, domnul Rainer de la PP nu este aici, de la Socialiști nu este nimeni. Domnul Iavzovski, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Stimați colegi, aș dori să-i mulțumesc domnului Corbett pentru activitatea sa. Cred că putem spune că vom vota în decembrie noul regulament de procedură. Nu sunt probleme majore. Avem un echilibru la, nivel, la nivelul grupurilor politice, la nivelul exprimării și uh, în ceea ce privește eficientizarea procedurilor din Parlament. Încă o dată, vă rog să acceptați propunerea pe care am făcut-o la începutul mandatului. E vorba despre vot prin apel nominal pentru alegerea președintelui comisiei. Cred că doamna Breso și domnul Broc ar putea prelua această propunere. Fiindcă e vorba de mai multă eficientizare aici și um, mai multă încredere acordată instituțiilor europene. Este cea mai importantă decizie politică luată de Parlamentul European până la urmă. Și asta înseamnă că Parlamentul European capătă din ce în ce mai multă putere politică, iar deciziile ar trebui, ar trebui să fie luate în așa fel încât opinia publică să știe foarte clar care au fost liniile de demarcație între deputați. Deci, încă o dată, solicit să acceptați această propunere, pentru că ne va ajuta să ne, crește, să ne crească prestigiul. Mulțumesc! uh, Charles Gerens, Gerens de la ALDE nu este aici, de la GUE, Helmut Scholz, nu? Max Anderson are cuvântul atunci. Mulțumesc! De doi ani aproape ne ocupăm de acest raport și verzi nou înainte decât 59 de amendamente majoritatea acestora se referă la chestiuni de transparență, care au fost aduse de la, de la începutul de la acest raport. O să fac o scurtă prezentare a celor mai importante amendamente. În primul rând, este vorba despre echilibrul uh, propus de raportor despre praguri. Uh, echilibrul nu este potrivit, nu ar trebui să fie acest echilibru legat de dimensiunea grupului și considerăm în egală măsură că în momentul în care ce, vrei să ceri la comisie un vot prin apel nominal, lucrurile nu trebuie să fie extrem de dificile, poate nici prea ușoare, dar nici extrem de dificile. Deci e nevoie de un prag mediu, nu de un prag ridicat în acest sens. Aceasta este părerea noastră. Am înaintat amendamente și privind introducerea chestiunii de gen în uh, politicile Uniunii Europene. În raportul Lena a fost introdus acest lucru și am uh, considerat că trebuie introdusă această dimensiune în uh, regulamentul de, pro- de procedură. Când vine vorba de dezbaterea principală, considerăm că, ace- că este o idee foarte bună aceasta, dar uh, dar o majoritate de 4 cincimi nu ar trebui să blocheze un subiect înaintat de un grup politic. Da, la, am uh, fost de acord, ne-a plăcut această idee, dar poate fi îmbunătățită. Când vine vorba despre explicațiile scrise la vot. Noi considerăm că o explicație scrisă care poate fi făcută și dacă nu ești la Strasburg, nu e același lucru ca o explicație orală în plen. Și am înaintat un amendament care să facă o distinție între aceste două lucruri. Fiindcă, așa cum s-au lucrurile la ora actuală, se pun la un loc aceste două lucruri foarte diferite și unii au folosit în mod abuziv acest sistem pentru a căpăta puncte în statistici. În ceea ce privește alcătuirea comisiilor, raportul propune schimbări uriașe care ar fi dăunătoare după părerea noastră. Se, se consolidează grupurile, dar în detrimentul membrilor. Un membru poate fi dat afară dintr-o comisie mai ușor, ceea ce înseamnă că sabia lui Damocles atârnă asupra capetelor membrilor și li se restricționează posibilitatea de a, restri- de a um, reprezenta alegătorii. Nu înaintăm amendamente în acest sens, adică considerăm că cel mai bine ar fi să se voteze împotriva amendamentelor uh, care propun acest lucru în plenară. În ceea ce privește amendamentele cu privire la transparență, am propus amendamente în ceea ce privește activitatea lobbyiștilor, integritatea, declarațiile deputaților, Comisia de Etică, Comisia de Ontologică a Parlamentului, nu o să intru în detalii aici, am, în, am înaintat poziția noastră privind chestiunile care pot fi uh, rezolvate prin regulamente de procedură și așteptăm cu nerăbdare să ajungem la un compromis potrivit. Și, uh, acum să, o să termin, cred că ar trebui să atrag atenția asupra faptului că s-au înaintat amendamente de unele grupuri politice cu privire la conflictul de interese al comisarilor. Acestea reprezintă o majoritate, de pildă în Comisia Jurii, care va vota acest lucru mâine, dacă lucrurile merg conform planului, noi considerăm că ar trebui să existe și la AFCO o majoritate în acest sens. Considerăm că acesta este un raport bun. Și am uh, colaborat extrem de bine Iată de ce sprijinim în linii mari raportul. Dar, dar, și aici este scopul amendamentelor noastre, trebuie să existe un echilibru între, între raționalizare și respectarea drepturilor grupurilor mai mici, ceea ce nu s-a obținut încă. Avem nevoie de raționalizare, dar noi uh, nu suntem de acord cu uh, manevre de propagandă uh, Uh, politică, vrem să se respecte drepturile grupurilor mici și am dori să se, să se sprijine amendamentele noastre pentru a se ajunge la echilibru potrivit între aceste două dimensiuni. Mulțumesc, eu Laină. Mulțumesc. Regulamentul de procedură pare foarte tehnic, dar este o alegere politică până la urmă. În spatele fiecarei decizii politice există o însemnătate politică, ceea ce este foarte important atât pentru uh, cultura uh, de lucru, cât și pentru abordarea noastră. Poate că există unele lucruri învechite ce, de care nu mai avem nevoie pe viitor, cum ar fi declarațiile scrise, de pildă. Nu mai există așa ceva în niciun alt parlament. Și la comisii, deputații pot discuta orice, dar și în afară de asta există și această procedură a declarațiilor scrise. Alle glauben, dass... Și dacă se atinge o majoritate absolută, atunci sigur că toți cred că poziția Parlamentului este valabilă și toată lumea trebuie să se orienteze în funcție de asta. Asta e o chestiune veche care poate chiar ar putea să dispară pentru că odată cu tratatul de la Lisabona avem atât de multă legislație încât nu mai e necesar acest uh, lucru. Același lucru este și volumul mare de voturi în plen. Richard a dat două exemple unde se pot simplifica lucrurile. Aceste rapoarte de descărcare de gestiune bugetară pentru 40 de agenții, 47 chiar, să fie votate separat, e o tortură. Și dacă un grup are vreo rezervă, atunci poate să articuleze acest lucru în plen. Deci eu cred că aceste lucruri ar fi utile, inclusiv ceea ce ai spus legat de imunitate și de votul uh, individual. Am uneori senzația că Aici mai degrabă este acest uh, ranking al eurodeputaților. Uh, cu cât ești mai des raportor, cu atât uh, urci în acest ranking. Eu nu mă uit niciodată că nu mă interesează lucrurile astea, dar sunt anumite elemente care încurajează pe unii colegi ca să obține cât mai multe rapoarte, ca să ajungă cât mai sus în acel ranking, ceea ce nu cred că crește calitatea muncii noastre. Sa? decis ca raportul tău să fie votat înainte de raportul Giggold. Eu am fost raportor din umbră pentru raportul Giggold și am muncit mult pentru transparența în acest parlament și sper ca o serie de, de elemente din uh, regulamentul de procedură să le cuprindă. Una ar fi amprenta legislativă pentru raportori, biroul a decis deja acest lucru. Și cealaltă, um, slujbele pe care le mai au uh, parlamentarii uh, pentru lobbyști. Uh, mi se pare ciudat ca un uh, eurodeputat ales uh, liber să fie și lobbyist, uh, conform definiției din registru. Deci nu poți să ai un alt job, o altă slujbă. Uh, Există persoane care, bun, sunt uh, întreprinzători în țările lor sau sunt uh, medici sau avocați. Acest lucru nu este interzis, dar să fii lobbyist în Parlament nu e ok. Și apoi, această situație a domnului Barroso care a adus dezbaterea din nou în arena politică a fost uh, și cazuri de eurodeputați unde ar putea să existe un conflict de interese. Noi nu suntem funcționari, suntem eurodeputați, suntem deputați aleși liber și sigur că după ce ne încheiem mandatul putem să începem alte activitate. Însă în grupul Gigold compromisul a fost ca noua activitate care este preluată într-un termen de 18 luni să fie comunicată, deci să fie făcut public uh, noul loc de muncă. Uh, și știu uh, situații de colegi, foști colegi care fugeau pe prin Parlament și făceau reclamă pentru noul, făceau lobby pentru noul angajator. Bun, nu cred că e ok <laughs> acest lucru. Dar e clar că unii folosesc uh, barul uh, uh, Parlamentului și toate facilitățile pe care le avem pentru activități de lobby din ziua următoare zile în care și-au încheiat, man- încheiat mandatul, ceea ce nu mi se pare chiar onorabil. Și apoi, bun, alegerea președintelui comisiei este adevărată uh, alegere electorală. Bun. În ceea ce privește alegerile personalului, acestea până acum au fost secrete um, și se pune problema ca acestea să devină publice. Culturile în țările, în statele membre sunt foarte diferite. În țara mea, de exemplu, um, alegerile uh, personalului, numirea de funcționari, Um, sunt chestiuni uh, confidențiale și eu cred că eurodeputații ar trebui să aibă latitudinea de a decide cum doresc uh, să desfășoare acest, uh, cum să, vor să facă selecția, dacă vor să fie publice informațiile sau nu. Știu că uneori în anumite țări pot să fie presiuni dar eu cred că o alegere uh, Uh, publică nu, nu este o alegere liberă. Da, eu cred că totuși ar trebui să avem posibilitatea în continuare să alegem un secret uh, pe președintele Comisiei. Mulțumesc, George Chaplin. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc grupului de lucru și lui Richard pentru ce a făcut. Câteva comentarii minore Declarații scrise. Înțeleg că multe dintre acestea au dus la o situație absolut absurdă. Însă, de ce? Pentru că oamenii uh, exploatează sistemul și sistemul este această ierarhizare a deputaților care uh, este foarte dăunător pentru modul în care lucrează oamenii și cred că pe asta ar trebui să ne axăm mai degrabă decât să eliminăm declarațiile scrise. Am fost implicat și eu în câteva astfel de cazuri și într-o de una am avut impresia că a, efectul nu este cel dorit. Nu se realizează multe, dar toată lumea spune, bun, iată, am făcut ceva pentru binele lumii, suntem mulțumiți. Prin urmare, toată lumea are dreptul la efectul ăsta de auto-mulțumire. Apoi, descărcarea bugetară. Am fost și eu, uh, am primit și eu uh, solicitări din partea lobbyiștilor, înțeleg care este ideea, însă înțeleg că fiecare agenție trebuie să fie analizată separat. Aceasta fiind poziția celor de la buget. Mă întreb cum putem reconcilia cele două poziții. Există un argument puternic în acest sens. În ceea ce privește intervențiile topice, am încercat să discut despre aceste lucruri, dar nu s-a bucurat de prea mare popularitate. În ceea ce privește perioada aceasta de cooling off, aceasta este o situație ipotetică. Haideți să presupunem că la un moment dat plec din Parlament. Asta înseamnă că timp de 18 luni trebuie să nu vorbesc nimic despre Parlamentul European în prezentările mele? Văd că unii dau din cap că nu, alții mă privesc cu lui. Care e răspunsul? Are o relevanță directă față de situația pe care tocmai am auzit-o. Cine știe, poate o să mă regăsesc în această situație. Dar oricum o să vorbesc în altă limbă și atunci nu o să mă înțelegeți. De. Mulțumesc, doamnă președinte. Richard Corbett a spus deja că ceea ce avem pe, fa- pe masă în acest text este deja în mare parte un compromis. Am făcut toate eforturile ca în toate propunerile pe care le-am făcut să încercăm să uh, găsim un consens cât mai amplu, nu doar uh, între cele două grupuri mai importante, ci în fiecare fază a procedurii a, am încercat pe cât s-a putut să uh, cooptăm și celelalte grupuri uh, politice. Deci nu e ca și cum acum uh, e vreo mare surpriză. Am avut o grupă tehnică de proiect toate, care a implicat toate secretariatele comisiilor, care au lucrat mai mult de 100 de ore pentru a lucra la nivel de virgulă, inclusiv la toate modificările pe care le-am făcut. Serviciul juridic a fost implicat, deci nu e nimic surprinzător acum. Și dacă, doamnă președinte, dumneavoastră primiți scrisori prin care se creează impresia că acum se încearcă ceva, introdu- se încearcă să introducă ceva pe ușa din dos, așa, în ceasul al 12, acest lucru nu este adevărat. Um, um, și vreau să spun în ceea ce privește alegerea președintelui Comisiei, cred că aceste alegeri, în orice caz, din punctul de vedere al grupului meu, acesta trebuie să aibă loc uh, în mod secret. Ca la toate celelalte alegeri. Uh, bun, președinții de comisii sunt aleși uh, în mod uh, deschis, public, atunci când nimeni nu obiectează, atunci când obiectează cineva și aceștia sunt aleși în mod secret. Și eu cred că trebuie să fim foarte pragmatici, nu fără, fără patimă aici și dacă sunt colegi care vor să joace anumite jocuri, și vor uh, să își crească imaginea prin uh, instrumentul acesta MEP ranking. Um, eu nu, nu, nu sunt, uh, nu vreau să intru în aceste joculețe. Cred că trebuie să rămânem foarte pragmatici. Apoi, la procedura bugetară, aceasta este destul de complexă deja și Richard Corbett a spus în întâlnirea cu raportorii din umbră că uh, e o situație, e o chestiune foarte dificilă, e ca o navă foarte grea și n-ar, mai, n-ar trebui să încercăm să mai punem uh, în, în vârful acestei nave, care deja este foarte încărcate, încă ceva chestiuni complexe ca până la urmă să dezechilibrăm nava. Deci, chestiunile acestea sunt foarte complexe deja, chestiunile bugetare, și cred că este... Trebuie să fim precauți când vrem să schimbăm ceva aici. Mă întreb, oare n-am putea să spunem într-unul din considerente, eventual, cea de genul, să vedem cum are loc procedura bugetară în uh, alte state, um, ce face Congresul American, uh, de exemplu. Um, dacă e nevoie poate de un studiu aprofundat pe acest subiect pentru a vedea cum este cel mai bine să se desfășoare într-un parlament procedura bugetară. Și în cele din urmă, subiectul transparenței. Deci eu nu sunt închis la, la propuneri, dar uh, atunci când se adoptă ceva în Parlament uh, cu 110 voturi la 100 cu 400 de abțineri, uh, bun. Ok. Dar pentru regulamentul de procedură avem nevoie de majoritatea absolută a Parlamentului și de aceea cred că e bine să mergem pe calea uh, compromisului. Dar ne a spus și el câteva lucruri bune. Avem un, câteva lucruri bune. Avem statutul deputaților, de exemplu. Și dacă um, atunci când există o sancțiune de excludere pe timp de 10 zile pentru un deputat, acesta nu este exclus și de la vot. El trebuie să poată participa la vot. Deci, regulamentul de procedură nu este o, uh, un, un document prin care să încercăm să facem uh, poliție Um, și să, să restricționăm uh, mandatul uh, liber al eurodeputaților. Atunci, sigur că se pune întrebarea ce are voie să facă un uh, deputat când nu mai este eurodeputat. Deci, activitățile ulterioare. Eu nu cred că aceste lucruri pot fi rezolvate prin regulamentul de procedură. Eu cred că aici e nevoie de uh, o inițiativă politică. E interesant, într-adevăr, de ce nu există o reglementare uh, obligatorie juridică pentru comisari. E clar că ar fi nevoie de așa ceva. Deci aici sunt foarte rezervat. Bun, dacă putem să facem ceva pentru a crește calitatea regulamentului de procedură, sunt pregătit uh, sunt, să discut, să uh, ajungem la un compromis. Uh, poate se poate face ceva și prin considerente, uh, să încercăm să luăm poziție la această abordare cantitativă, astfel încât să dăm un semnal biroului um, referitor la pagina de internet a Parlamentului, de exemplu, cum ar trebui să arate aceasta conform dorinței uh, majorității parlamentarilor. Mulțumesc speaker, last person wishing to speak before... Mulțumesc. Rainer Wieland uh, era ultima persoană care trebuia să ia cuvântul, uh, dar uh, înainte de a da cuvântul lui Richard, eu ascultam interpretarea când ați vorbit despre președintele Comisiei Europene, în traducere ieșa președintele comisiilor, comisiei. Deci asta e o, greșeală, pentru că noi discutăm despre președintele Comisiei Europene. Acum, Richard, ai cuvântul. Da. Asta pentru că în franceză se spune comision și pentru comisiile parlamentare uh, și pentru Comisia Europeană. Uh, limba franceză nu are diversitate, se bucură de diversitatea de care se bucură limba engleză. Da, de asta s-a strecurat această mică greșeală de traducere. Mă rog, pot, pot să nu mă opresc aici. Noi uh, avem uh, și foarte mulți președinți în Europa, președintele Consiliului Comisiei și așa mai departe. Uh, tocmai pentru că în franceză avem un singur cuvânt, prezident, președinte. În engleză avem mult mai multe, mult mai un vocabular mai bogat pentru președinți, speaker, governor și așa mai departe. Bine, ar, trebui să, ar fi trebuit să explice asta opinii publice în Marea Britanie înainte de referendum, acum e prea târziu. Bine, ar fi trebuit să fiu acolo când au negociat tratatul, eh, in, tratatele inițiale, dar, eh, mă rog, de acolo vin toate problemele, așa cum bine știm. Bun. Vreau să vă mulțumesc, eh, dragi colegi, pentru remarcele constructive și uh, amabile și pentru modul în care am colaborat împreună. În ceea ce privește votul prin apel nominat pentru președinte, alegerea președintele Comisiei, eu la neadeptate este vorba despre o diferență culturală aici. Facem aici o analogie cu ce se întâmplă în uh, parlamentele naționale, unde lucrurile sunt total diferite și uh, adesea oamenii țin cu dinții de tradițiile, unii țin cu dinții de tradițiile naționale. Eu, din, din punctul meu de vedere, și asta, de asta am propus această schimbare, uh, pentru președintele Comisiei, cred că ar trebui să avem un vot uh, public, vot prin apel nominal, fiindcă acest, dacă avem acest sistem de șpiț în candidat, ceea ce înseamnă că mulți membri au fost uh, aleși în Parlamentul European pentru că vor sprijini un candidat sau altul și în momentul în care votăm atunci candidații la funcția de președinte a Comisiei Europene, trebuie ca alegătorii să vadă dacă membrii au votat așa cum au promis. Deci, dacă, să zicem, uh, PPE-ul spune la următoarele alegeri că vrem ca uh, domnul Juncker să se întoarcă, a făcut o treabă foarte bună și vrem să se întoarcă și dacă apoi este uh, propus de Consiliul European, dacă votul este secret și toată lumea votează secret împotriva lui, chiar dacă s-au făcut declarații publice uh, invers, în, în cealaltă direcție, nu cred că e corect așa ceva și votul ar trebui să fie public. E adevărat că există riscul ca guvernul să facă presiune asupra membrilor, dar eh, prin legislația pe care o adoptăm zi de zi, avem acest risc. Dacă vrem să evităm acest risc, ar trebui să votăm secret și, și eh, legislația noastră obișnuită, ceea ce nu se poate. Dar, mă rog, vom avea un amendament în acest sens. Mulțumesc pentru comentariile făcute de Sanislav privind eh, definiția pragului. Am vorbit despre asta mai devreme. Nu suntem la distanță foarte mare, dar nu cred că ar trebui ca definiția pragului mediu să corespundă cu pragul uh, de jos, ceea ce s-a întâmplat prin amendamentele uh, tale. Trebuie să vedem unde ar trebui să se aplice pragul mediu și uneori ar trebui să spunem că avem nevoie de un prag mai jos, dar haideți să nu, să nu renunțăm la această categorie, aceste trei categorii, pragul de jos, mediu și de sus. În ceea ce privește introducerea noțiunii de gen, dacă nu mă înșel, amendamentul pe care îl înaintez se aseamănă foarte mult cu amendamentul grupului de lucru, dar putem să, putem să mai analizăm aceste diferențe, diferențe bilaterale, să vedem ce putem face. Iar în ceea ce privește dez, dezbaterile principale, aceasta este propunerea. Propunerea este că fiecare grup are dreptul de a propune o dezbatere principală fără rezoluție, privind un subiect de actualitate, dar se, se spune că uh, Convenția Președinților poate respinge un subiect dacă se uh, atinge un anumit prag. Dacă s-ar propune, să zicem, de către un grup uh, ridicol ceva ridicol, atunci ar putea fi respins acest, uh, acest subiect printr-un prag mai ridicat. Și cred că trebuie să menținem acest aspect, această garanție, dar putem să mai discutăm, bineînțeles. În ceea ce privește locurile în uh, comisie care aparțin grupurilor, asta este important pentru grupurile mai mici. Dacă un grup mic are un singur membru și apoi membrul uh, um, se duce la altă comisie, grupul nu mai are un reprezentant la comisie și uh, pierde și locul de supleant. Deci, da, într-adevăr, aveți dreptate în ceea ce spuneți dumneavoastră cu privire și la grupurile, cu privire la grupurile mici, pentru ca grupurile să poată, să-și poată numi și, așa cum fac uh, acum în ceea ce privește supleanții, și uh, cota pentru fie de locuri pentru fiecare comisie. În ceea ce privește declarațiile scrise, eu Leinen spune că nu există așa ceva la, la parlamentele, la niciun parlament național. Uh, în Camera uh, Comunelor avem această numită Early Day Motion, moțiune de dimineață, nu trebuie să fie traduse în 20 uh, și nu știu cât de limbi în Camera Comunelor, bineînțeles. Bineînțeles, este o procedură mai simplă. Părerile sunt împărțite și cred că un vot liber este nimerit aici. Dacă, bine, asta ține de fiecare grup, uh, dacă doresc să permită grup, uh, voturile libere, până la urmă, membrii pot vota cum uh, doresc. Asta putem rezolva printr-un vot simplu. Aveți dreptate în ceea ce privește rankingurile deputaților. Unii deputați, pentru a căpăta cât mai multe puncte, înaintează orice, declarații scrise și așa mai departe. Uh, aceste rankinguri sunt făcute de agenții externe și noi nu putem influența procesul, dar putem să ne asigurăm că procedura noastră internă nu încurajează nu încurajează pe membrii săi să facă lucruri doar ca să fie pe loc întâi, să fie premianți. Și modul în care prezentăm lucrurile pe site-ul Parlamentului este important aici. E vorba de ce fac aceste agenții de ranking se publică pe site de fiecare dată când ia cuvântul membru în plenară. Se folosește de, de, de, de site-ul Parlamentului pentru a număra de câte ori apare numele membrului. Și uh, domnul Vila de Vila, care e vicepreședinte Parlamentului, de fiecare dată când dă cuvântul cuiva uh, de la prezidiu, spune vă dau cuvântul, asta e, e contabilizat ca discurs și ajunge pe locul întâi. E ridicol așa ceva. Așa funcționează sistemul acum, dar aici asta, asta nu ține de regulamentul de procedură, este vorba de niște aspecte tehnice și despre modul cum uh, prezentăm lucrurile pe site-ul, pe site-ul Parlamentului și putem schimba asta, dar asta trebuie să analizeze biroul. Da, într-adevăr, uh, unele lucruri țin de regulamente de, de procedură, cum ar fi menținerea sau nu a declarațiilor scrise. Mulțumesc pentru sprijinul acordat Ehm, acordat mie în lupta mea cu Comisia pentru Control Bugetar. Și în ceea ce privește transparența, acest uh, pachet pe care l-am moștenit de la raportul Gigold, aici e vorba, multe dintre lucrurile pe care le-ați spus uh, fac referire la compromisuri care ar putea fi posibile. O a doua slujbă nu trebuie interzisă, bineînțeles, aveți dreptate, unii membri sunt uh, fermieri, a fost aleși în Parlamentul European, nu se înseamnă că trebuie să-și vândă ferma, atunci nu, mai, nu va mai fi niciodată reprezentată comunitatea rurală dacă avem astfel de reguli, dar bineînțeles, dacă a doua slujbă este aceea de lobbyist, trebuie să lucrurile nu mai funcționează și trebuie să găsim o formulare potrivită pentru a exista posibilitatea de a avea o slujbă, dar unele slujbe să fie uh, restricționate și bineînțeles că avem nevoie de majoritate pentru a schimba regulile și să ținem cont de acest lucru. Întrebarea domnului Șoplin. Noi uh, lucrăm în continuare la compromisuri, dar dacă ideea este că uh, după ce au, și-au terminat mandatul, foștii membri ai Parlamentului European trebuie să înștiințeze Parlamentul în ceea ce privește slujbele pe care le au pentru a verifica compatibilitatea acestora, nu cred că uh, ar exista probleme dacă vrei să predai la universitate. În același timp, trebuie să ne asigurăm că formularea este potrivită. Și asta, asta își doresc uh, membrii să, cum a spus uh, domnul, uh, domnul Fox, cum rămâne cu Goldman Sachs, cred că se face referire la fostul președinte al Comisiei, dar uh, Exact uh, pe asta, asta sunt îngrijorările uh, politicienilor din Parlamentul European și ale opinii, publici, opinii publice. Problema nu este dacă uh, după ce ai terminat mandatul parlamentar începi să predai la universitate. Nu, aceasta este problema. Acum, în ceea ce privește descărcarea de gestiune a agențiilor, tot întrebarea domnului Șofri și uh, Uh, disputa cu Cocobu. Vreau să vă spun că la nivel de comisie activitatea privind fiecare agenție nu se schimbă, se poate merge foarte în amănunt și privind analiza, dar decizia privind fiecare agenție se ia de către Parlament în plenar este o, o decizie separată juridică, se va scrie separat că se închid conturile, se, se dă descărcarea sau nu se dă descărcarea în funcție de caz. Uh, iar noi ce propunem acum, singura schimbare, este tehnica de vot în plenară pentru a nu ne mai confrunta cu situația în care uh, votăm de 47 de ori, de 47 de ori, de două ori, ridicăm mâna pentru închiderea voturilor și așa mai departe, pentru închiderea conturilor și așa mai departe. Și problema uh, este în momentul, apare în momentul în care uh, se, în care există o solicitare de vot separat dacă există o solicitare, e nevoie de vot separat, dar în momentul în care avem 20 de agenții care nu au nicio problemă, toată lumea este de acord, nimeni nu contestă acest lucru, atunci haideți să se voteze în vot. Asta este propunerea. Și asta este singura schimbare pe care o propunem. I think I've addressed all the... Și cred că am uh, răspuns uh, tuturor chestiunilor ridicate, dacă nu cumva am uitat pe cineva. Și în uh, final, la asemenea domnului Vilan, vreau să mulțumesc echipei de, care a lucrat cu noi pe marginea acestui uh, proiect de la secretariat, care a lucrat cu noi în ultimii doi ani. A făcut o treabă extraordinară ca și secretariatul comisiei și uh, ne apropiem de rezultat final care nu ne va schimba în mod dramatic procedurile. Este vorba doar despre o evoluție, nu de o revoluție, dar cred că va îmbunătăți lucrările Parlamentului European în, în mod practic foarte mult. Vă mulțumesc! Very much, uh, Richard. So I understand you will continue working. Mulțumesc foarte mult, Richard. Înțeleg că veți continua să lucrați cu raportorii din umbra și în AFCO vom avea o votul pe 8 noiembrie, după care sperăm în plenara din decembrie. Deci planul pe care ni l-ați prezentat la început, că puteți începe noul an cu nouă sesiune pe regulile de procedură, e posibil să fie fezabil și vreau să mulțumesc secretariatului s-ar putea să trecem cu bine de votul de aici. Ați primit din partea secretariatului informația că cele două documente cu amendamente pentru raportul lui Richard vor fi disponibile în toate limbile astăzi, la finele zilei. Deci cei care nu știți, iată, avem o veste bună. Bun. Am făcut o propunere la început cu privire la schimbarea de pe ordinea de zi și dacă sunteți de acord, trecem acum la punctul 10 de pe ordinea de zi, referitor la Sistemul European de Asigurare a Depozitelor. Este o opinie pe care o pregătește AFCO și eu sunt raportor pentru Comisia ECON. Situația este una complexă pentru că avem toate aceste lucruri cu EDIS, acest sistem european care a început cu raportul celor cinci președinți și cei dintre dumneavoastră care au urmărit lucrurile. V-aș ruga dacă aveți de vorbit să părăsiți sala. Vorbim despre al treilea element al Uniunii Bancare. Prin urmare, evident că vorbim despre un subiect important pentru Parlament Există o serie de aspecte constituționale legate de structurarea, construirea EDIS și trebuie să ne prezentăm punctul de vedere pe acestea și de aceea am numit un raportor. De asemenea, între timp, Consiliul a adoptat o foaie de parcurs pentru finalizarea Uniunii Bancare și există o serie de măsuri care urmăresc să reducă riscurile și să faciliteze intrarea în vigoare a acestui sistem EDIS. Econ se ocupă de ceva vreme de acest dosar. Exista și ideea pregătirii unui document de lucru pentru început, care a fost elaborat în iunie de Econ Deocamdată mai așteptăm studiul de impact din partea Comisiei Europene, care n-a reușit să-l prezinte în momentul în care propunerea a fost adusă în discuție, și anume cu un an în urmă, și conform celor mai noi informații pe care le am de la Econ, pe durata primului schimb de opinii cu privire la raport, vom putea avea discuții pe 9 sau 10 noiembrie. Prezentarea mea de astăzi este una foarte scurtă și este privită ca fiind un prim schimb de opinii, iar următoarea reuniune va include discuții pe textul propriu-zis al avizului. În calitate de raportor vreau să vă subliniez că există o serie de aspecte fundamentale, modificări la nivelul regulamentului, este vorba despre votul pe rezoluția unică și prin modificarea acestei rezoluții, sistemul EDIS este un sistem care va fi creat și se trece de la sistemul național de garantare a depozitelor la un mecanism european pentru garantarea sistemelor naționale de asigurare a depozitelor până în 2024. Deci, evident, avem de-a face cu un proces îndelung, treptat și fondul respectiv va fi alimentat de contribuții care vor fi plătite direct Consiliului pentru rezoluția unică. Există trei etape, deci vorbim despre un proces complex care implică și o serie de provocări de ordin instituțional. De aceea contează poziția noastră. Care sunt problemele care preocupă Comisia AFCO și care cred eu că sunt de competență AFCO? În primul rând, faptul că nu se creează nicio nouă instituție, ci că instituțiile, instituția existentă va primi noi sarcini și va trebui să modificăm modul în care este condusă, și acest lucru dă naștere la o serie de probleme și s-ar putea să necesită o examinare mai detaliată a întregului proces. Și aici, în rolul Parlamentului, s-ar putea să intervină în discuție. Și un al doilea aspect care este important și din punctul nostru de vedere este faptul că există legături între diferitele elemente, componente ale Uniunii Bancare, și există și această problemă a secvențierii mutualizării. Este un proces îndelungat care va uh, presupune o introducere treptată a EDIS și mai există și procedura pentru decalificarea schemelor naționale de garantare a depozitelor, deci trebuie să ne asigurăm că există suficientă transparență și certitudine juridică în întregul proces. Și aici avizul AFCO ar putea să fie util. Nu o să intru și în alte detalii deocamdată. Aș vrea doar să îi întreb pe raportorii din umbră să-mi spună dacă au comentarii sau dacă doresc să le dau și alte detalii sau putem lăsa detaliile pentru luna noiembrie, când vom avea prezentarea raportului. Vreți să intru în detalii cu privire la acest aviz? Pentru că pot, dacă vreți, dar eu cred că ar trebui să așteptăm până data viitoare. Mai te, te rog, și dacă îmi ceri, sigur o să intru în detalii cu prezentarea mea. Maite, vrei să vorbești? Da, doamnă președintă. Eu am poziția doamnei Golar care este raportor din umbră, dar dacă nu există și alte comentarii, nu cred că trebuie să intervin nici eu. Deci, dacă nu mai sunt alte comentarii, Mercedes Bresso ca raportor din număr pentru socialiști. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc pentru prezentare. Cred că a fost bine să hotărâm să avem un raport aici, pentru că aspectele instituționale sunt relevante. Mă refer în special la ultimul lucru pe care l-ați menționat dumneavoastră și anume un traseu transparent care să arate foarte clar cum vor fi înlănțuite elementele sistemelor naționale de garantare cu cel european. Evident că nu putem avea un sistem care să garanteze ceva ce, înainte de toate, nu este garantat la nivelul statelor membre. Și pentru asta E nevoie de o claritate a sistemelor naționale și, pentru a, și trebuie să vedem apoi cum trecem de la garanțiile naționale la cele europene, inclusiv regulile care probabil vor trebui să se bazeze pe o anumită reasigurare din partea statelor, adică uh, să plătească ceva pentru garantarea aceasta la nivel european. Este interesant însă ce ne-ați spus și rămâne să vedem când ajungem la detalii. Dar este important să reținem că subiectul este unul foarte sensibil. Claritatea și transparența cu care funcționează acest sistem de garantare a depozitelor în Europa. Pe de o parte, are o dimensiune care implică încrederea cetățenilor și, pe de altă parte, încrederea piețelor în sistemul bancar european, care este un alt subiect extrem de sensibil. Prin urmare, calitatea sistemului în, și transparența sa absolută reprezintă un subiect extrem de important pentru noi. Și apoi, cum spuneam, deocamdată luăm notă de uh, intervenția dumneavoastră. O să vedem când vom avea și un text scris, atunci vom interveni mai pe larg. Însă este interesant și eu personal sunt încântată că am hotărât să avem un astfel de raport pentru a înțelege mai bine cum se leagă între ele aceste sisteme și cum se face acest lucru într-un mod transparent pentru a garanta toate depozitele, dar pentru a oferi garanții și pentru operatorii financiari. Mulțumesc, Maite, bun. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Eu vorbesc în numele grupului meu, pentru că raportoarea noastră din Umbra n-a putut să fie astăzi aici și mă a rugat să-i prezint eu poziția. Una dintre chestiunile cheie pentru grupul nostru este faptul că la această prezentare a unui răspuns european prin intermediul acestui sistem de garantare a depozitelor, pe lângă transparența menționată de colegă, pentru noi este un, conține un element inacceptabil și anume că se ajunge la acest sistem pe baza unui acord interinstituțional. Pe de o parte, pentru privind reducerea eficienței, există regula aceasta unanimității în fața majorității și apoi există și o problemă de democrație în ceea ce privește rolul Parlamentului European. Raportorul din umbră vrea să sublinieze că aplicarea trebuie să fie una treptată, progresivă, trebuie să acopere o serie de criterii care să fie îndeplinite înainte de a îndeplini altele pentru a ajunge la această mutualizare totală și, așa cum ne-a spus doamna Bresu, fără îndoială necesită transparență și o evaluare din partea Comisiei. După părerea grupului meu, acest lucru este absolut esențial și trebuie ca această responsabilizare să fie controlată din partea Parlamentului în Consiliu, pentru că al treilea pilon al Uniunii Bancare trebuie să răspundă așteptărilor cetățenilor europeni și încă într-un mod eficient, transparent, astfel încât depozitarul să aibă aceeași nivel de protecție indiferent de banca unde își face depozitul. Trebuie să realizăm acest lucru dacă vrem să recâștigăm credibilitate și încrederea cetățenilor, care deocamdată au foarte multe semne de întrebare cu privire la munca noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai vrea cineva să ia cuvântul? Dacă nu, atunci dați-mi voie să vă informez că Schimbul de opinii pe baza raportului va avea loc pe 90, 29 noiembrie, după care vom propune data limită pentru amendamente 6 decembrie și votul la finele lui ianuarie. Dar asta pornind de la ideea că și Econ nu va trece destul de repede prin toate aceste proceduri, ceea ce deocamdată nu este sigur. Avem suficient timp pentru a da dovadă de flexibilitate și pentru a ne adapta la agenda Econ Bun, acestea fiind spuse, aș vrea să închei punctul acesta și la orele 11 avem votul. Deci, haideți să așteptăm până la ora 11, astfel încât să ni se alăture toți colegii. Până la 11, ședința se suspectă, se suspendă oarecum. Sau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 Începem votul. Ba nu, ce scuze spune doamna președintă? m-a verificat dacă funcționează? Puteți să încheiați votul de test? Ok. Compromise A, who's in favor? Compromisul A, cine pentru? A, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul C, pentru. Pe două părți, îmi cer scuze, spune președinte, dar cine e pentru prima parte a compromisului C? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua a compromisului C, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 14 acum. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Votul la amendamentul 14. S-a deschis votul. EPP one too much. Un vot în plus la PP. Două voturi în plus la PP. Acum e în continuare o persoană în plus. Acum sper că în sfârșit nu, nu sunteți suficienți. Da, se închide votul. Se respinge atunci. Se respinge, da. Trecem la amendamentul 18. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 19. Cine pentru? Împotrivă. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Amendamentul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la compromisul D. Și aici avem două părți. Cine e pentru prima parte a compromisului D? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum trecem la amendamentul 26. Amendamentul 26, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 27. Nu. Amendamentul 28. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 30 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm votul la amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Amendamentul 31. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 32. Pentru. Împotrivă. Cred că se adoptă, dar verificăm. Amendamentul 32 s-a deschis votul. S-a închis votul. O persoană în plus la PP. Doar o persoană în plus. Deci doar o persoană trebuie să scoată cartela. Scot eu cartela pentru PP. S-a închis votul și se adoptă. A fost 31 sau 32? 33 acum, cine pentru? Împotrivă. Obține, se adoptă. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 36 pentru. Împotrivă. Cred că se respinge, dar verificăm. Amendamentul 36 s-a deschis votul. Îmi scot din nou cartela mea pentru că e o persoană în plus. Se respinge. Amendamentul, amendamentele 37-38 se votează împreună. Cine pentru? Sunt identice. Și 39, spune doamna președinte. 37, 38, 39. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. Trecem atunci la 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se resping se respinge. 41. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 43. Pentru. Împotrivă. Cred că se respinge. Văd că nimeni nu cere verificare, deci se respinge. 44 pentru. Împotrivă. abțineri, Se adoptă. 45 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul E pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul F pentru. F. Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 61. Amendamentul 61. Cine pentru? 61. Împotrivă. Verificăm votul. Amendamentul 61. Din nou, o persoană în plus la PP, deci îmi scot cartela mea, spune doamna președinte. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 62. Ce pentru? Împotrivă. Nu știu, deci votăm la 62 s-a deschis votul. S-a închis votul. Eu n-am votat, spune doamna președinte. Se respinge. Acum, 63. Cine pentru? Împotrivă. Verificăm votul. La 63 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 64. Cine pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. 65 pentru. Împotrivă. Verificăm. La 65 se închide, se respinge. 66 cine pentru. Haideți să verificăm. Votul la 66 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Și acum trecem la votul final, vot electronic. Acum vreau să votez, spune doamna președinte, voi vota, deci s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 15 voturi pentru 8 împotriva o abținere. Am terminat votul și putem să trecem la Ramon Aureghi, care este aici. Deci putem să trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. E vorba de democrația electronică. O să vă dau imediat cuvântul, Ramon, astfel încât să puteți să începeți prezentarea. Sí. <coughs> ¿Has venido a votar por sí? Gracias, presidenta. Bueno. Mulțumesc, doamnă președintă. Proiectul de raport pe care vi-l prezint astăzi, dragi colegi, este primul document pe care îl avem deocamdată pentru a analiza viitoarele amendamente. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru contribuțiile pe care uh, le-au adus diferiții intervenienți pe care le-am avut deocamdată de două ori. La prezentarea acestui raport mi-au sugerat mai multe idei pe care în mod treptat le-am uh, inclus în textul pe care acum îl aveți în față. Aș vrea să vă reamintesc că am prevăzut un calendar care este unul foarte generos în mod intenționat, pentru că știm că există o serie de rapoarte importante pe care, la care lucrează Comisia și am stabilit un termen de o lună, practic, până pe 8 noiembrie, astfel încât dumneavoastră să puteți uh, prezenta amendamentele pe care considerați potrivite. Vreau deja să vă spun că le apreciez pe toate, pentru că raportul probabil că necesită uh, contribuții concrete din partea dumneavoastră. După cum știți, ideea acestui raport este să analizăm legătura dintre democrație și mijloacele de comunicare tehnologice, aceste sisteme informatice de comunicare, TIC, cum le numim. În acest sens, eu cred că după cum știți, la baza raportului există două idei. Pe de o parte, să recunoaștem faptul că democrația în momentul de față trece printr-o criză și se confruntă cu multe probleme, probleme de credibilitate în ceea ce privește cetățenia. Există decizii care adesea sunt luate și care au un impact asupra cetățenilor, uh, dar e vorba de putere economice, de piețe, uh, decizii legate, de exemplu, de euro. Toate aceste decizii sunt luate undeva departe de cetățeni și nu întotdeauna au legătură cu sisteme democratice directe. Pe de altă parte, mai există și probleme la nivelul spațiilor sociale ca și consecință a devalorizării cadrului pe care s-a construit societatea noastră, a bunăstării, a egalității și așa mai departe. Însă, dezbaterea democratică este justificată. Și al doilea element pe care vrem să-l prezentăm aici este să încercăm să vedem dacă aceste tehnologii informatice ne oferă sau nu ocazia să îmbunătățim democrația. În esență, asta este întrebarea la care vrem să găsim răspuns în raport. Aș vrea să vă reamintesc câteva concepte de bază, pentru că este foarte important să încadrăm dezbaterea acestui raport în între tehnologia informației și democrație, Subiectul acesta nu este un subiect nou, sigur, Comisia Europeană s-a ocupat de ea, deja de el, de peste 10 ani este abordat la nivel academic, dar și la nivelul instituțiilor democratice europene, care deja folosesc aceste sisteme. Și am identificat trei niveluri la care aceste tehnologii ale comunicării pot îmbunătăți democrația. Pe de o parte avem uh, guvernanța electronică, adică tot ceea ce reprezintă legătura dintre guverne și cetățenie pentru gestionarea serviciilor, începând de la o simplă amendă până la uh, spitalizare, de exemplu. Deci, toată uh, această legătură între cetățenie și guvernare. Și pe de altă parte avem și mecanismele de deliberare ale democrației pentru a vedea în ce fel această tehnologie informațională poate să îmbunătățească procesul de luare a deciziilor politice și care este sistemul de participare care deschide tehnologiile comunicării. Și sigur, toate celelalte aspecte care au legătură cu manifestarea deciziei cetățenilor prin această uh, e-voting, votare electronică sau altă formă de participare direct la decizii. Am inclus și experiența unor state membre din UE care au uh, un avans destul de mare în acest domeniu, în special în cel de-al doilea nivel, procesul acela de deliberare, de participare cetățenească la democrație pe care l-am menționat. Aici există o experiență destul de vastă în anumite state din Uniunea Europeană și am identificat și câteva situații speciale. Nu căutăm o democrație alternativă. Eu cred că important este, având în vedere uh, abordarea absolutistă conform căreia tehnologiile comunicării vor schimba bazele democrației. Deci, în fața acestei atitudini, trebuie să reamintim că democrația este Democrația participativă este o formă aproape perfectă a democrației și că nu întotdeauna democrația directă este mai bună decât democrația reprezentativă. Asta vedem, din păcate, din ce în ce mai des și mai ales trebuie să arătăm că tehnologiile comunicării nu pot modifica această bază a democrației și că de- sistemul trebuie să rămână unul uh, al democrației reprezentative. Pentru că noi suntem aleși de popor, de oameni. Și cred că această idee este important de menținut, astfel încât să nu ajungem să prezentăm sisteme alternative, total diferite de democrația pe care o avem acum. Și, în aceeași idee, ne preocupă, dar poate că acest lucru încă nu se găsește suficient de clar în raport, ne preocupă faptul că domeniul rețelelor, din partea anumitor grupuri sau experți, nu trebuie să fie confundată cu ceea ce exprimă opinia publică prin intermediul rețelelor respective. Adesea se deschid discuții și opinia pe care o ă, percepem de acolo este controlată de sistemele automatice sau de lobby-uri Și nu întotdeauna ce apare pe aceste rețele este neapărat opinia publică. Eu cred că trebuie să clarificăm acest lucru pentru a nu limita insuficient, inutil uh, uh, puterea opiniilor care se conturează prin intermediul acestor rețele. Există și o serie de uh, aspecte legate de uh, dorințele semnalate uh, de diversi colegi din AFCO pe durata discuțiilor. Pe de o parte, de exemplu, se spune că nu se poate concepe un sistem egalitar de participare dacă nivelul de educație al populației în ceea ce privește sistemele informatice nu este, mm, la acela, este, nu este egal. Există mari diferențe în funcție de clase sociale, există uh, apoi problema acoperirii. Există spații care au acoperiri uh, limitate. Apoi, există o serie de aspecte care trebuie luate în considerare pentru că există decalaje de vârstă, de educație, uh, sociale, fizice, geografice, toate aceste decalaje, toate aceste uh, neajunsuri trebuie să fie avute în vedere atunci când analizăm impactul tehnologiei informaționale. Dacă vrem să asigurăm democrația participativă. Și după toate aceste precizări, după toate aceste atenționări și așa mai departe, inform, raportul include 14-15 recomandări importante care se găsesc pe două pagini în raport, de la 8 la 22, Acolo se găsesc recomandările pe care le numesc, cu propuneri și acolo concretizăm exact cum ne-ar plăcea nouă ca întreg sistemul democratic, nu neapărat Parlamentul sau Uniunea Europeană, ci întreg sistemul democratic, adică cel din statele membre, instituțiile comunitare, partidele politice, deputații, sistemele tehnice ale Parlamentului. Deci cum vrem ca toate acestea să funcționeze astfel încât tehnologiile TIC să ajungă să îmbunătățească și să faciliteze cele trei teme pe care le-am numit. E-governance, participarea electronică și votarea electronică, toate acestea ca parte a procesului democrației electronice. Și, în încheiere, avem și niște recomandări care poate sunt un pic prea generale, dar uh, dacă vrem să avem un raport cu acoperire universală, nu putem veni cu niște recomandări foarte concrete care să aibă impact asupra statului quo-ului, asupra funcționării democrației și așa mai departe. Și de aceea m-am gândit să fac niște recomandări mai generale, nu niște recomandări concrete care să fie ca un fel de mandat pentru instituții. Asta este sensul raportului meu și mă opresc aici, doamnă președintă, spunând încă o dată că mie personal mi-ar plăcea să pot să primesc uh, contribuții din partea colegilor. Există și limite impuse, știți foarte bine că există un anumit număr de cuvinte care trebuie să fie respectat în genul acesta de rapoarte și uh, eu aș vrea ca raportul să fie îmbogățit, să avem un document care să conțină elemente mai concrete, elemente care să reflecte mai bine situația, pentru că vorbim până la urmă despre un subiect foarte relevant și din punct de vedere politic, cred că e momentul potrivit să ne ocupăm de el. Și de aceea, raportorii din umbră sau reprezentanții diferitelor grupuri politici, eu cred că pot veni cu puncte de vedere întemeiate. Avem timp, 8 noiembrie este termenul până atunci, deci e timp. Mulțumesc și aici mă opresc. Uh, Mulțumesc, Ramon. Acum mă duc pe Cristian Preda. Uh, merci, <clears throat> madame la présidente. Uh, merci à notre collègue pour uh, uh, le projet de rapport. Proiectul de raport este unul uh, foarte bogat, bine structurat, după părerea mea, care include propuneri concrete care doresc să transforme în realitate uh, potențialul uh, democrației electronice. Am câteva observații de făcut care ar putea să devină amendamente la un moment dat. În ceea ce privește considerentul A. E drept că s-a discutat foarte mult când ne-am ocupat de primul document, documentul de lucru, privind diagnosticul stării democrației noastre în epoca digitală. Formularea actuală spune că cetățenii au senzația că nu sunt reprezentați cum trebuie. Și că aceasta este problema care se încearcă a fi rezolvată prin uh, democrația digitală. Când se spune acest lucru, că cetățenii au impresia că sunt reprezentați în mod inadecvat, cred că se pune sub semnul întrebării temelia democrației noastre. Fiindcă dacă a, chiar asta crește cetățenii, s-a terminat totul. Iar ce se spune în documentul de lucru, după părerea mea, este o evaluare mai corectă a stării lucrurilor. Fiindcă se vorbea despre această idee de apatie, de pierderea entuziasmului a cetățenilor. Cred că mai degrabă aceasta este atmosfera mai degrabă decât de o nemulțumire privind o reprezentare neadecvată. Mai degrabă politicienii vorbesc despre acest lucru, nu cetățenii. Dat fiind că avem recomandări concrete în a doua parte privind guvernarea, guvernele e-guvernele, am putea să adăugăm un considerent care să facă referire la faptul că tehnologiile de comunicare și informare stau la baza formei moderne de guvernare și că ar trebui să se, îmbunătățe, să se îmbunătățească sistemul de guvernare electronică în țările noastre. Am putea să introducem un considerent care apoi să fie să fie consolidat mai apoi cu propuneri concrete din a doua parte a documentului. Apoi aliatul 1. Nu cred că se poate saluta, uh, așa cum se spune în document, democrația electronică. Se spune welcome, salută. Deocamdată e în curs de realizare. E, pot, e un, democrația electronică este potențială. Dacă zicem că o salutăm, e ca și cum s-ar fi întâmplat. Ca și cum va avea un sistem bine pus la punct deja. Cred că ar fi mai bine să se sublinieze aici potențialele avantaje, beneficii ale democrației electronice, fiindcă lucrul nu s-a fost uh, realizat. Pe de altă parte, sunt de acord cu ce se spune în, uh, la alineatul 1, și anume că aceasta ar trebui să se adauge reformelor tradiționale ale democrației noastre. Mă bucur că se subliniază acest lucru. Același lucru este valabil pentru votul electronic. Cred că merită să se menționeze acest lucru. Și ar trebui să se precizeze mai bine lucrurile, fiindcă la alineatul 5 este vorba despre votul electronic la distanță. Remote Internet Voting, votul prin internet la distanță, iar aici ar fi bine să reamintim statelor membre care dori să adopte acest lucru că această formă modernă de vot trebuie să garanteze principiul legalității voturilor și a principiul accesului la vot. Dat fiind că se vorbește despre Estonia la alineatul 6, trebuie să se precizeze că unul dintre motivele pentru care această ex- experiență a avut succes acolo, eu am înțeles că ecourile au fost pozitive, deci, motivele sunt că există o infrastructură securizată. Deci oamenii au încredere dacă există infrastructură uh, securizată. Dacă nu mă înșel, la ultimele alegeri, peste o treime din cetățeni au votat pe internet. Și există deci încredere, pentru că sistemul este securizat. În ceea ce privește obstacolele, provocările la alineatul 7, dacă înțeleg eu bine cum a fost formulat acest lucru, riscul de manipulare a dezbaterilor în riscuri este singurul, uh, singura problemă menționată aici. E vorba despre abuzul uh, tehnologiilor de informații. Așa înțeleg eu lucrurile. Poate ne spune raportorul mai multe, poate mă înșel eu. Nu și nu înțeleg bine această afirmație. Cred că principala provocare este securizarea sistemelor, existența sistemelor uh, suficient de bine securizate. Fiindcă numai aceste sisteme garantează respectarea datelor presionare ale utilizatorilor și pot uh, să clădească încrederea cetățenilor. Apoi se fac multe recomandări foarte utile. La punctul 8, la propuneri, la subiectul propuneri, și în linii mari sunt de acord cu aceste recomandări, dar vreau să ridic două lucruri în atenție. La punctul 15 se cere comisiei să evalueze posibilele modele de vot online până în 2017, dar nu știu dacă este fezabil acest lucru, dat fiind uh, calendarul cam strâns. Vă reamintesc că suntem în octombrie 2016, deci până în 2017 este cam strâns termenul. Mă întreb dacă se poate face acest lucru, dat fiind repartizarea uh, competențelor, fiindcă, până la urmă, statele membre trebuie să gestioneze și să propună și să îmbunătățesc aceste sisteme de vot. Bineînțeles, ar trebui să cerem consultarea cetățenilor în ceea ce privește posibilitatea de a vota online ca posibilitate suplimentară, cu un orizont de timp mai rezonabil. Apoi și aici, cu, aici, cu asta mă opresc la aiatul 17, mă întreb dacă nu am putea să mai nuanțăm lucrurile aici, fiindcă Parlamentul electronic uh, merge mai departe decât simpla participare a reprezentanților aleși în uh, forul, la foruri. Acestea există, uh, se referă și la o posibilitatea modului în care folosesc reprezentanții aleși tehnologiile de informații, nu numai pentru discuțiile cu publicul, ci și pentru legislație, consultări și așa mai departe. Iar drept că Parlamentul European a făcut un progres aici, dar nu știu dacă suntem vârf de lance, așa cum se spune la aliniatul 17. Poate că ar trebui să ne arătăm mai modești. Vă mulțumesc pentru atenție. So now I will go still through the... Bun. Mai rămân raportor din umbră. Domnul Azovski nu este aici, nu îl înlocuiește nimeni în numele ALDE, Maite, o numește pe Silvi. Brevemente, eh, președinte. Foarte repede, doamna președintă. Nu sunt raportor din umbră, dar cum colega nu este aici, pur și simplu vreau să fac o observație de ordin personal pentru domnul Laureghi, pentru că n-am citit textul, dar v-am ascultat de câte ori ați intervenit și mi s-a părut interesant și în mare parte sunt de acord cu cele spuse de domnul Laureghi. Mi se pare un text foarte echilibrat și cred că abordarea este foarte inteligentă. O întrebare pe care aș avea-o de pus. Ce lipsește, după părerea mea, este percepția în ceea ce privește calitatea reprezentării, calitatea guvernării. Poate că nu poate să fie neapărat o percepție obiectivă, dar trebuie să avem în vedere și calitatea reprezentării. În rest, tot ceea ce ați spus cu privire la TIC este absolut necesar, dar întrebarea pe fond este aceasta. Nu există soluții universale în ceea ce privește uh, articulația democrației și reprezentarea democratică și trebuie să acceptăm acest lucru. Subiectul nu este deloc unul confortabil, din potrivă, da, pentru că punem practic sub semnul întrebării oricum și calitatea muncii noastre, dar trebuie să ne ocupăm de asta. Mulțumesc, Barbara Spinelli-Gue. Sorry, thank you, President. E, eh, ma eu... Mm, e... Eh, eh, mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș vrea să mulțumesc colegului Atondo și aș vrea să vă spun că, spre deosebire de colegul Preda, mie mi se pare important și reflectând ceea ce se întâmplă cu adevărat în Europa, lucrurile care se le găsesc la considerentul A. Și în special termenul sau conceptul acesta de reprezentare inadecvată, nepotrivită. Nu, spun, e, nu că doar e corect, ci reflectă foarte bine realitatea. Și alte puncte pe care le apreciez foarte mult în acest raport sunt punctele referitoare la decalajul digital, faptul că se spune clar că există probleme de vârstă, există probleme legate de distribuirea geografică, deci nu e vorba doar de educație, ci există și zone uh, care nu sunt acoperite Apoi, apreciez foarte mult și punctul referitor la protecția datelor și, în special, punctul 16 referitor la cerința ca securitatea să nu fie o barieră în calea includerii persoanelor și grupurilor. Aspectul care nu mă convinge și pe care voi prezenta amendamente este că după o uh, după un start așa de bun referitor la criza democrației, se uh, trag niște concluzii care, după părerea mea, sunt prea generale. Și mă refer în special la articolul 1. Eu nu m-aș teme chiar așa să vorbesc despre sistemele democratice și democrația alternativă. Alternativa nu e neapărat uh, o revoluție, atacarea Bastiliei, ci este o alternativă. Și într-o democrație e întotdeauna bine când încerci să găsești alternative. Prin urmare, e-democracy nu este neapărat doar un sprijin pentru a consolida democrația tradițională. Pentru că această democrație tradițională, așa cum spune colegul în raport, este o democrație care traversează o criză. Deci ceva nu e în regulă, după părerea mea, pe planul consecințelor. Și există și alte puncte pe care poate că o să prezint amendamente, cum ar fi partea referitoare la inițiativa cetățenească, Consider poate că eu am o poziție mai critică decât colegul Tondo cu privire la răspunsurile evazive primite de la comisie și la abordarea foarte restrictivă a comisiei în ceea ce privește admisibilitatea inițiativelor. O să aprofundez anumite aspecte care mi se par prea generice atât în ceea ce privește crowdsourcing-ul, Mi se pare că dorim să fim deschiși față de uh, noi experiențe, de noi încercări și cred că aici am putea fi deschiși. Aici putem da dovadă de o mai mare deschidere. În ceea ce privește decalajul digital, cum spuneam, mi se par foarte corect subliniate aspectele care sunt subliniate în raport. Ce aș adăuga eu este uh, o detalii cu privire la dreptul la nediscriminare, libertatea de exprimare, educare și, în același timp, dreptul la dezvoltare și drepturile sociale, care sunt extrem de importante dacă vrem să depășim acest decalaj digital, această propastie digitală. Și un alt aspect pe care vreau să-l menționez are legătură cu articolul 1 unde se vorbește despre citizen enablement. Ca răspuns, ca unul dintre răspunsurile care pot veni din partea democrației electronice pentru această criză pe care o traversează democrație. Eu aș folosi mai degrabă termenul empowerment, pentru că este un concept la care Amartya Sen a lucrat destul de mult și mi s-ar părea interesant să-l folosim în acest raport. Și un ultim aspect. Nu-mi place că nu e menționată Cartea Europeană privind drepturile pe internet, inspirată din modelul italian. Se regăsea în documentul de lucru, dar nu se mai găsește aici în raport. Înțeleg că vorbim despre limitări impuse textului, obiectiv. Prin urmare, putem reintroduce poate această carte europeană a drepturilor care explică în mod foarte clar drepturile cetățeanului în democrația electronică. Și mă opresc aici. Mulțumesc! Thank you, Mulțumesc, Barbara, foarte mult. Nu știu dacă înlocuiește cineva pe Pascal Durand. Dacă nu, atunci Isabela din aici. Grazie, Presidente. Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc colegului pentru document. Cunosc foarte bine subiectele și problemele care apar atunci când trebuie să încerc să rezum totul în doar câteva cuvinte. Ieri am votat avizul în Comisia Cultură, avizul care va fi anexat la documentul dumneavoastră și de care m-am ocupat eu în calitate de raportor vă pot spune că acest document, atât documentul dumneavoastră cât și cel care a rezultat din Comisia Cultură, sunt foarte echilibrate și oferă niște subiecte de gândire consistente. Îmi pare rău că n-a trecut amendamentul referitor la Cartea Drepturilor Fundamentale, pe care, fără îndoială, o să-l repropunem și în AFCO, pentru că în Comisia Cultură am ales să ne concentrăm mai degrabă pe aspectele specifice ale care țin de Comisia Cultură, Cetățenia, de exemplu. Și împreună cu restul raportorilor din umbră am hotărât să facem o diferențiere între amendamentele pe care le propunem în CULT și pe care le propunem în AFCO. În ceea ce privește documentul propriu-zis, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că mi se pare un document echilibrat, fără îndoială că o să venim și noi cu noi amendamente și aici, și aș vrea să ne axăm pe alfabetizarea media. De ce? Adesea se spune că problema este securitatea rețelei sau faptul că rețeaua, că internetul poate să fie manipulat. Dar acest lucru este posibil oriunde și în alegerile tradiționale. Uh, există cazuri cunoscute de alegeri care sunt declarate nule și se reiau. Și cred că principalul nostru aspect pe care trebuie să ne concentrăm noi ca parlamentari europeni este să promovăm o politică ce să ajute la conștientizarea informării și utilizării mijloacelor de comunicare în rândul cetățenilor. Opinia publică poate fi manipulată nu doar uh, pe internet sau în rețea, poate să fie manipulată și cu mijloacele de comunicare tradiționale și de aceea, după părerea mea, trebuie să aprofundăm conceptul acesta de alfabetizare media. Însă, Parlamentul deja a trecut la acțiune de ceva vreme, trebuie să o recunoaștem. Există două proiecte pe care vreau să le menționez. Unul care va fi prezentat săptămâna viitoare, DGITEX, o platformă care era un fost proiect pilot și apoi a ajuns la Digi High Tech și a ajuns sub formă de platformă care urmărește să crească uh, participarea cetățenească la procesul de restituire și un alt proiect și am avut uh, plăcerea uh, de a fi selectată de STOA pentru el. Este vorba de o activitate de cercetare. Acum studiem un proiect pe care l-am propus în iulie 2015 și care se numește Technology Option and System to Strengthen Participatory Democracy. Cred că este important să înțelegem ce există în afara Bruxellesului, ce există în Uniunea Europeană, ce funcționează, ce stimulează schimbările în lume din acest punct de vedere. Există exemple pe care le cunoaștem, cum ar fi în Estonia, dar există și alte țări care nu fac parte din noi și unde lucrurile funcționează. Și vreau să vă invit încă de pe acum la prezentarea studiului care va avea loc în Strasburg la finele anului, cred. Ce ar mai fi de zis? Fără îndoială, o să prezentăm amendamente referitoare la alfabetizarea media și la acest decalaj digital, pentru că este absolut important ca toată lumea să se bucure de un acces simplu la rețea. Încă o dată, mulțumesc! Now we go back to the green. Bun, revenim acum la verzi, pentru că nu Pascal, ci Max Anderson este raportor. Deci, Max, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut acest raport. Vreau să mulțumesc raportorului. Sunt foarte multe elemente bune în acest raport și sunt și mai multe lucruri bune care ar putea fi încă incluse în acest raport. S-ar putea să fie riscul ca acest raport să se transforme într-un uh, pom de Crăciun decorat de multe lucruri foarte, foarte bune uh, pe care fiecare dintre colegi uh, doresc să le mai introducă în acest raport, ceea ce cred că ar fi bine. Noi pregătim amendamente, o să mă limitez la menționarea a două dintre acestea. Ar trebui să se spună ceva despre softul uh, deschis și despre standardele deschise, um, softul gratuit. Pentru că acestea pot să economisească foarte mulți bani și mai e și o chestiune de democrație aici. Dacă ești un cetățean european, ar trebui să ai posibilitatea de a comunica cu calculatoarele guvernului tău, indiferent ce sistem de operare folosești. Și ar trebui să poți să citești documentele prezentate de guverne sau care au fost prezentate acum 2 sau 3 sau 10 ani aceasta este o chestiune de transparență și de aceea e nevoie să se aplice mai mult standardele deschise și software-ul gratuit. În ceea ce privește e-votarea, singura chestiune cu adevărat controversată în acest raport, cred că va trebui să discutăm foarte mult. Sunt niște probleme grave aici legate de votul la distanță, votul electronic la distanță, cum ar fi faptul că membrul dominant al familiei, de exemplu, uh, ia calculatorul de la alți membri ai familiei și votează pentru ei. E o chestiune care e foarte greu de controlat. Sigur că se pot instala camere de supraveghere uh, în toate casele din Uniunea Europeană. Verzii ar considera că aceasta ar fi o idee foarte proastă, dar dacă uh, Există o alegere unde lupta e foarte strânsă, dar uh, există o mare diversitate de opinii în funcție de uh, generație sau de categorie socială, atunci e o problemă. Și dacă avem un sistem, dacă există un sistem uh, de votare electronică, acesta trebuie să fie cu adevărat sigur. Uh, și se poate, trebuie să se poată verifica independent că acest sistem este sigur și voturile deci sunt uh, corecte. Și pentru că domnul Preda s-a întors, vreau să-i dau avertizare. Data viitoare când discutăm acest lucru, o să-l întreb cum ar putea dânsul să verifice uh, sistemul uh, de cutie neagră din Estonia, unde se cere să în, ai încredere pur și simplu în sistem, că voturile au fost corecte și nu s-au umblat la ele. Uh, e foarte greu. Dacă e să introducem un sistem de votare electronică, eu oricum sunt foarte sceptic, atunci trebuie să existe mijloacele de a verifica independent că nimeni nu a umblat la aceste voturi și că să nu se periclitează caracterul secret al votului. Mulțumesc. de Preso. Grație, grație. Pre... Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să-i mulțumesc domnului raportor care a, ne-a prezentat un um, document foarte interesant, foarte consistent și uh, lucrurile, așa cum ne-a spus chiar el, poate, pot evolua. Noi ne-am dorit foarte mult ca un raportor al socialiștilor să se ocupe de acest document, pentru că, după părerea noastră, pentru Uniunea Europeană, mare așa cum este, chiar și după ieșirea Regatului Unit, și cum va fi după viitoarele extinderi, un spațiu de e-democracy, de democrație electronică, este foarte important. Mai ales în statele de mici dimensiuni, unde există instrumente tradiționale de democrație directă. la nivel european, tehnologiile tradiționale, de exemplu pentru consultarea populației, sunt extrem de complicate, costisitoare, necesită implicarea statului și așa mai departe. Și din aceste motive, eu sunt de părere că Uniunea Europeană trebuie să se preocupe și să transforme e-democracy într-un spațiu european al democrației și al dreptului o serie de aspecte care au fost menționate, cum ar fi garanția pentru e-voting, sunt valabile în toate cazurile. Știm, de exemplu, că este posibil să ai sute de avataruri sau de identități fictive și, prin intermediul lor, să încerci să influențezi hotărârile. Dacă vrem să avem un adevărat spațiu al democrației și consultării cetățenilor, trebuie să ne gândim de la nivel european cum să garantăm tuturor cetățenilor uh, europeni accesul. Și dacă îmi permiteți să fac o sugestie domnului raportor, eu cred că, în primul rând, problema este identitatea digitală. Multe dintre lucrurile care sunt identificate aici pot fi făcute în cadrul unui spațiu de drept și identitatea digitală devine un aspect esențial și noi vrem ca acesta să poată fi folosit la nivel european și de aceea, după părerea mea, um, problemele vor fi de standardizare, cum se întâmplă întotdeauna cu noile instrumente. De ce să nu propunem ca Uniunea Europeană să fie cea care definește regulile tehnice pentru a avea o identitate digitală în statele membre care să fie compatibilă și la nivel european și care să permită diverse acțiuni în spațiul democratic european. Știm că toate inovațiile tehnologice se lovesc ulterior de problema standardizării prizele, de exemplu, de cât timp ele există și totuși sunt diferite de la o țară la alta în Europa. Deci, să încercăm să creăm un spațiu comun, o identitate comună europeană, digitală. Asta ar fi un lucru foarte important. E o primă sugestie. Restul lucrurilor, dacă nu vor deveni la nivel european foarte dificile. Și în al doilea rând, un spațiu de drept. Este evident că democrația pe lângă un spațiu de libertate, trebuie să fie și un spațiu de drept, în care să fie respectate toate drepturile. Și fără îndoială, posibilitatea, de exemplu, de a-ți achiziționa sute de identități fictive și de a influența creând probleme diferitelor persoane care au responsabilități publice și cărora li se pot crea probleme, pentru că nu există o poliție digitală, nu există cineva care să poată verifica abuzurile care se produc în mod constant în rețea, cazurile de defăimare, de exemplu. Și cred că pentru că rețeaua, pentru că internetul nu are frontiere și acesta ar putea să fie un subiect de abordat la nivel european, și anume cum să se creeze un spațiu de drept uh, în rețea, pe internet, nu doar pentru democrație, pentru că dacă nu se garantează respectarea drepturilor uh, și starea de drept, democrația nu poate exista. Drepturile sunt adesea încălcate și cu atât mai mult ele pot fi încălcate în spațiul electronic. Spațiu în care deocamdată este dificil și foarte complexă controlarea identității. De asemenea, ultima ultimă observație din partea mea ar fi că dacă vrem să evităm acest decalaj digital, uh, să încercăm cu amendamente să îmbunătățim partea referitoare la sprijin. Pentru că, de exemplu, pot exista persoane care, să zicem, uh, să aibă dificultăți să umble la un calculator, dar asta nu înseamnă că persoana respectivă nu vrea să participe. Ne, sugestia ar fi, de exemplu, cum ne-ai spus, să folosim bibliotecile. E o sugestie interesantă și acolo, de exemplu, ar putea să existe sprijin oferit celor care, poate, pentru început, cel puțin, nu știu să folosească un calculator care conține sisteme destul de complexe. pentru că votul acesta electronic va fi sfârșitul unui proces pe care să-l construim împreună, în care construim identitățile digitale și așa mai departe pentru persoanele implicate. Și la momentul respectiv, votul electronic poate fi interesant, da, Odată ce avem identitatea digitală, trebuie să facem și niște teste cu votarea electronică și acest lucru ar putea să fie interesant. Să spunem o consultare uh, facultativă voluntară care este diferită de un vot oficial unde garanțiile sunt mult mai mari. Și cred că ar fi interesant să încercăm să facem și astfel de teste care să nu fie doar o, un proces consultativ clasic făcut de comisie. Proces interesant, sigur, dar putem avea și alte consultări pe subiecte relevante. Dar ca să fie posibil, sigur, trebuie să rezolvăm această problemă a identității și a spațiului de drept. Mulțumesc! Thank you. Eh, Fabio Castaldo. Thank you very much, Chair. Fabio Castaldo. Mulțumesc, doamnă președinte. În spaniol, solo para... O să încep în limba spaniolă doar pentru a mulțumi colegului Ramon pentru ce a făcut pe acest document. Un document pe un subiect care pentru noi este extraordinar de important și care ne-ar plăcea să, pe care ne-ar plăcea să-l îmbogățim cu amendamentele noastre, pe care să putem să le discutăm în următoarele limbi cu domnul raportor. Și aici continuu în italiană. Cum spuneam, am apreciat, am apreciat cu toții foarte mult deschiderea de care dă dovadă raportorul și abordarea critică a cadrului actual în care se situează democrația în prezent în Europa. S-a luat notă de depărtarea care există uh, între cetățeni și uh, democrația per se, adică nu vorbim doar de democrație reprezentativă, ci și despre state și formele de guverne. Și abordarea a fost una nu închisă, ci uh, deschisă, a fost acceptată o provocare. Trebuie să spun însă că nu sunt de acord cu lucrurile pe care le-am auzit anterior și anume că democrația directă este în sine o problemă, un risc. Eu sunt profund convins că nu putem vorbi despre instrumente bune sau rele. Bun sau rău poate fi modul în care utilizăm un instrument. Și modul în care manipulăm și transformăm un instrument de democrație directă care poate fi transformat în mod negativ. Același lucru se poate întâmpla și pentru democrația reprezentativă, când, din mai multe motive, grupurile de interese influențează procesul legislativ și fac ca o lege să fie departe de interesul comun al tuturor celor implicați, ci mai degrabă o lege care reflectă interesele unui anumit grup, care adesea nu sunt aceleași interese cu cele generale. reprezentații și nu reprezentanții sunt cei care trebuie să analizeze lucrurile și cred că a sosit momentul uh, să abordăm această provocare. Și acest lucru este posibil dacă realizăm importanța care îi revine. Și cred că acest raport este unul pozitiv care conține o serie de uh, puncte pe care le abordăm în mod constructiv. Importanța guvernanței electronice, participării electronice, votării electronice, și necesitatea de a folosi aceste instrumente pentru a consolida interacțiunea dintre guverne și cetățeni. Pe fond, punctul 8 mi s-a părut foarte interesant unde acolo, când vorbim despre decalajul digital, vorbim foarte mult despre importanța educației. Când vorbim despre educație, evident, pensionăm nevoia de a o introduce în cadrul programelor școlare și cred că ar trebui să extindem lucrurile și să vorbim despre o educație 360 de grade și pentru generațiile mai mature, care poate astăzi sunt cele care se confruntă mai degrabă cu probleme legate de partea tehnică a acestor informații, acestor instrumente. Pentru generațiile mai tinere, problemele nu sunt de ordin tehnic, ci din punct de vedere, să spunem, etic, adică să înțeleagă care sunt drept drepturile și îndatoririle când folosești un instrument așa de puternic cum este internetul astăzi. Și de asemenea trebuie să vedem care este rolul pe care cetățenii digitali trebuie să-l joace în această lume globală, concretizată în momentul de față în internet. La punctul 9 se vorbește despre importanța infrastructurii și despre importanța de a construi, de a permite accesul internetului de mare viteză în bandă largă și în zonele periferice și rurale. Acesta este un punct care trebuie să fie consolidat, zic eu, pentru că dacă vrem să vorbim, și subiectul este abordat și în Italia și în alte state membre, despre o constituționalizare a dreptului de acces la rețea, dacă vorbim despre introducerea acestui drept în Constituție sau uh, acest drept trebuie să se concretizeze în infrastructuri care să permită exercitarea dreptului fără discriminări în funcție de uh, locul geografic unde se află într-o țară sau uh, țara respectivă în Uniunea Europeană. Și cred că este important să subliniem, pe lângă dreptul de acces, și neutralitatea rețelei, un alt concept esențial dacă e să avem în vedere faptul că multe grupuri de interese pot încerca să manipuleze fluxul de date în scopuri diferite de cel cum ar fi uh, libera confruntare și utilizarea internetului. O să propunem asta într-un amendament, probabil. Și pe lângă Uh, aspectele care țin de securitate, aș adăuga și dreptul la uitare, pentru că adesea, din diferite motive, persoanele sunt atacate puternic și pe plan personal și um, accesibilitatea aceasta a instrumentului nu le permite să-și refacă viața, să trăiască în pace și să fie oarecum um, protejați de presiunea pe care o poate reprezenta internetul în general și mai ales rețelele de socializare. Uh, Asta la punctul 11. La punctul 12 pot să spun că dezvoltarea e democrației în ceea ce privește inițiativa cetățenească ar putea să fie instrumentul care să contribuie la trecerea inițiativei cetățenești de la o simplă declarație de interes, de dorință, cum este astăzi, pentru că există un filtru extrem de inflexibil și discreționar exercitat de comisie, și societatea civilă s-a plâns de multe ori despre acest lucru în fața noastră. Am discutat când am votat raportul colegului Shopfling, important din punct de vedere tehnic în special, pentru a face o serie de propuneri. Ei bine, vreau să subliniez acest lucru pentru că instrumentul poate, pe plan tehnic cel puțin, să rezolve o serie de dificultăți pe care noi le-am identificat în raportul anterior. Putem consolida sensul și putem chiar relansa această imagine, pentru că după cum am spus, există bariere, cum ar fi filtrul acesta al comisiei și există și Uh, o scădere foarte mare a numărului de propuneri referitoare la inițiativa cetățenească, tocmai pentru că acest instrument până acum nu s-a dovedit așa de eficient cum ne așteptam după tratatul de la Lisabona. Apoi consultările publice de la articolul 12. Eu cred că prin instrumentul democrației electronice este important să avem consultări nu doar de fațadă, ci efective Există mulți cetățeni care s-au apropiat de uh, subiectele respective și au deplâns faptul că nu există posibilitatea de a avea documentele în mai multe limbi, doar în engleză. Că știm că această limbă totuși nu este chiar așa de vorbită în toate statele membre. Asta a fost o plângere și o alta a fost că documentul era, sau consultarea era prea tehnică, existau prea multe detalii. Poate nouă ni se par lucruri normale, dar pentru cetățeni nu sunt și excesul acesta de tehnicalități și de uh, închidere asupra sa îndepărtează cetățenul și creează acel sentiment de frustrare de care am mai vorbit. Deci trebuie să lucrăm nu doar la nivel tehnic, ci și la fluidizarea uh, uh, instrumentului și la um, accesibilitatea lui pentru cetățean. Dacă nu, va fi și mai contraproductiv pentru că va crește frustrarea în loc să o reducă. Și în încheiere, aș spune că este bine că la articolul 16 se spune că securitatea nu poate să fie folosită ca scuză pentru a nu accepta provocarea. Exact asta trebuie să facem și noi. Cum spuneam, instrumentul niciodată nu e un instrument bun, rău. Modul în care este folosit este bun sau rău și la asta trebuie să lucrăm Trebuie să creștem nivelul de conștientizare și trebuie să venim cu o serie de modificări și sugestii tehnice pentru Europa, care trebuie să fie un simbol al acestei lupte și sperăm că și eu, statele membre ne vor urma exemplu, pentru că asta este o ocazie pe care dacă o pierdem, vom pierde cel mai bun instrument existent în prezent pentru a face legătura dintre cetățeni și democrație și dintre cetățeni și un proiect, proiect UE care uh, adesea este percepută ca fiind foarte departe de ei și greu de înțeles. Se spune că mm, nu e bine, dar eu cred că pe bună dreptate oamenii văd așa lucrurile și cred că trebuie să-i ajutăm să își poată exprima punctul de vedere și astfel poate că multe urechi care ne vor asculta vor auzi mai bine. Mulțumesc, George Shepling și doamna Jens după care Comisia, dacă vrea să intervină, vă rog. George Shopling. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este un raport fascinant. Am avut o discuție foarte interesantă și sunt încântat, Ramon, că ai făcut acest raport. În primul rând, Așa, în termeni uh, generali, cred că ce se întâmplă este că accesul la informație astăzi este mult mai facil și mult mai ieftin decât a fost vreodată. Sigur că există provocări uh, în ceea ce privește cunoștințele, inclusiv printre elita politică. Deci, vedem diverse abordări la nivelul democrației, la adresa democrației. Um, bun, cred că ierarhia a slăbit. Este primul comentariu. Cel de-al doilea comentariu se referă la articolul 5, unde se vorbește despre tineri, persoane cu mobilitate redusă și așa mai departe. Eu aș adăuga aici ceva ce am mai spus în această comisie, și anume că în următorii 30 de ani, mai mult sau mai puțin, structura pe categorii de vârstă a societății noastre se va schimba radical, pentru că numărul oamenilor care trăiesc până la 120-130 de ani va crește foarte mult. Deci cred că nu ar trebui să, se, să ne focalizăm doar asupra tinerilor, ci și asupra celor peste 60 de ani. Ceea ce va schimba modul în care abordăm noi uh, inovația, inovațiile, cu implicații foarte profunde. Cel de-al treilea punct se referă la punctul 7, dezbatere, control, reflexie pe scară largă. Dar oportunitatea răspunsului uh, rapid, care nu încurajează ostilitatea, care reduce distanța dintre individ și um, publicul țintă și acest drept de a fi uitat menționat de Fabio, foarte important, cred că trebuie să-l introducem. Apoi, la punctul 9, regiunile periferice, aici aș adăuga că nu văd de ce nu ar trebui să existe uh, acces uh, Wi-Fi de calitate mult mai bună pe toate mijlocele de transport în comun. Uh, cine călătorește cu Talisul știu că rețeaua de internet funcționează foarte slab acolo Apoi, um, cetățenie digitală, mulțumesc că l ai menționat-o. Și Fabio are dreptate în ceea ce a spus. Sunt foarte dezamăgit, așa cum este și raportorul în acest dosar. Um, lucrez la acest dosar, dar mă lovesc de un zid când vorbesc cu comisia. Mm, um, nu mi-au spus chiar nu, dar spun uh, da, este un instrument uh, foarte tânăr. Uh, bun, ce înseamnă asta? Um, și cred că trebuie să facem ceva și ideea mea este, bun, ideea de cetățenie digitală la nivel european, eu cred că e o idee la care ar trebui să ne uităm și probabil că voi uh, depune un amendament referitor la acest lucru. Apoi, chestiunea securității este una pe care au menționat-o mai mulți colegi, pe bună dreptate, cred. Să nu uităm că, indiferent ce măsuri de securitate vom dezvolta, sigur că vor exista hackeri care vor reuși să le spargă. Deci nu e o chestiune statică, e un peisaj dinamic. Deci, um, cardurile, cheie bun, individuale, foarte bine. Îmi pare rău că domnul uh, Anderson a plecată, dar eu probabil că eu sunt uh, uh, singurul care am văzut vreodată un vot electronic în Estonia. Și vreau să spun că în Estonia acest lucru nu s-a întâmplat așa pur și simplu, nu a fost o evoluție așa căzută din cer. A existat un angajament al elitei politice, culturale, economice să transforme Estonia într-o țară digitală. A fost o contribuție majoră uh, a fostului nostru coleg, Thomas Henrik Ilvers, care a fost hotărât să facă din Estonia țara cea mai avansată digital din uh, uh, Europa, din Uniunea Europeană. Bun, cred că accesul la internet este totuși mai bun în Regatul Unit, însă lăsând la o parte acest, această parte, cred că au avut o realizare majoră. Sigur, e o țară destul de mică, cu o populație de 1,3 milioane, relativ mică și ca dimensiune geografică. Și sigur că e mai ușor să construiești infrastructura necesară într-o, într-un spațiu atât de mic, probabil mai ușor decât în alte țări mai mare. Deci, exemplul Estoniei nu este perfect pentru că nu acoperă toate posibilitățile. Și din experiența mea în Ungaria, TIC pot să aibă rezultate importante în lupta împotriva corupției. S-ar putea să știți că în Ungaria toate registrele de numerar sunt legate la un uh, birou central, ceea ce face că banii în numerar nu pot să dispară. Și acest lucru duce la faptul că TVA-ul se, se plătește. E, cred, o chestiune, un principiu de bază al democrației. Am și două... Aș adăuga și două elemente negative. Sigur, TIC uh, au și dezavantaje, monitorizarea, supravegherea, intervenția în uh, viața cetățenilor devin mult mai ușoare. Statul, uh, supraveghetor, camerele și așa mai departe. Uneori uh, uneori uh, mesaje absolut inofensive ale cetățenilor, uh, postări pe canalele sociale electronice sunt preluate, distorsionate și duc la probleme. Dimensiunea securității trebuie să includă și faptul că un volum foarte mare de date se acumulează la nivel digital și acestea lasă serviciile de securi securitate um, salivând, pur și simplu. Adică um, vor exista um, servicii de securitate ale tuturor țărilor care vor opera la Bruxelles încercând să um, folosesc aceste date. Deci să fim conștienți de faptul că există o dimensiune a securității nu știu dacă chiar vrem să, să facilităm uh, accesul serviciilor de securitate uh, la date în cazul democrației digitale. Mulțumesc. Oh, ok. Thank you. Mulțumesc. Diana James. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să fac câteva observații care poate par de bun simț și de la sine evidente, dar uh, dat ca fiindcă am experiență în ceea ce privește votarea electronică în Marea Britanie, vreau să vă vorbesc despre experiența noastră. În primul rând, uh, se dă foarte multă atenție și valoare exa- exemplul estonian. Dar vreau să vă spun că au trecut 11 ani de atunci, de la acest model este depășit și nu poate fi un sistem de referență despre cum am putea face progres în acest sens. Nu cred că este abordarea cea bună. Încă un aspect care nu se regăsește în raport este unul care ar putea să declanșeze conflicte. E vorba de votarea obligatorie. Există țări în uh, lume unde votarea este obligatorie sau țări unde există posibilitatea de a se abține deci de a nu vota niciunul dintre candidați. Și aceste lucruri trebuie avute în vedere în raport. Antevorbitorul meu a vorbit despre ci, securitatea ciber, cibernetică. Noi am avut două cazuri importante cu Yahoo uh, și cu un canal de televiziune francez în ultimele săptămâni. Aceste, în momentul în care au loc astfel de atacuri cibernetice, alegătorii pierd orice încredere de a mai avea în vedere posibilitatea votării electronice. Apoi, e foarte bine că, um, că putem considera că votarea pe internet poate fi o soluție universală, dar ne gândim și la lucrul că tinerii de 20-30 de ani nu mai înțeleg ce înseamnă politica și ce înseamnă platforme și perspectivele politice și nu au posibilitatea de a se abține, nu cred că se vor rezolva problemele pe care încearcă să le rezolve acest raport. Și cele din urmă, dați-mi voi să vă spun un lucru pe care l-am învățat din experiență. Dacă se folosesc sisteme electronice în ceea ce privește calitatea consultărilor, din experiența mea am învățat că foarte multe uh, consultări nu uh, sunt uh, decât uh, um, uh, sunt ghidate, ca să zicem așa. Se pune întrebarea pentru a se obține răspunsul dorit, ceea ce îi dezamăgește pe alegători. Și dacă ne uităm la referendumul din Marea Britanie, fie că ne place sau nu, implicarea alegătorilor a fost uh, considerabilă. Oamenii au venit să voteze pentru că voiau să-și facă auzit glasul, nu pentru că au existat sisteme care le, le înlesneau acest lucru pe internet. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul comisii, dacă dorește, vreau să vă reamintesc un lucru. Când am vorbit despre Carta Drepturilor Digitale, în Italia. E vorba de drepturi care, această carte include drepturi care au fost menționate de Fabio, dreptul la fi uitat, de a fi uitat și nevoia de a educa tinerii, dar și în egală măsură de a informa pe cei vâsnici într-un continent, pe un continent care îmbătrânește din ce în ce mai mult. Dorește Comisia să ia cuvântul? Mulțumesc, uh, sunt de la DG Justiție. Panagopoulos mă numesc. Vreau să vă mulțumesc pentru acest raport și ne bucurăm că putem fi implicați în acest proces. Am luat notă de cele spuse. cu mare interes și le vom discuta amănunțit. Mai ales uh, chestiuni legate de inițiativa cetățenească le vom discuta cu membrii uh, de resort din comisie. Acum vă dau dumneavoastră cuvântul pentru a trage concluziile. Previsto contestarea mis eh, ilustre. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care au făcut, au avut niște contribuții foarte importante, în general. Nu știu dacă este momentul să vă răspund fiecăruia dintre dumneavoastră pentru a vedea ce este corect, în sugestiile dumneavoastră. Într-adevăr, am avut o dezbatere foarte consistentă, am ascultat lucruri cu adevărat interesante și controversate în același timp, pentru că, de exemplu, când am descris criza democrației, doamna președintă, doamna Spinelli și colegul Preda, evident că au avut poziții diferite. Știu acest lucru, știu că trebuie să încercăm să reflectăm și avizul Comisiei Cultură, prezentat de doamna Anolfi. Există multe lucruri care se vor regăsi în amendamente și cred că ar fi bine să le putem discuta și cu colegii care n-au putut să fie aici, lucru pe care nu îl incriminez acum. Este bine că ați dat aceste contribuții, sunt sigur că cu ajutorul amendamentelor vom ajunge la o poziție echilibrată, pentru că s-au spus lucruri care sunt extraordinar de întemeiate. Nu deschidem acum o deschidere pe fond cu privire la democrație. Nu este rolul nostru să încercăm să rezolvăm crizele democrației, inclusiv în cazuri care să spunem că sunt tangențiale la subiectul raportului, dacă votul trebuie să fie obligatoriu sau nu și așa mai departe. Eu sper că dumneavoastră, în contribuțiile pe care le veți aduce cu amendamente, să puneți toate aceste lucruri și împreună vom încerca să structurăm un document care să se bucure de un consens cât mai mare, astfel încât în plen să se poată aproba un raport extrem de important pe bază consensuală. Mulțumesc! Thank you, Mr. Atondo. Mulțumesc! Acum în încheierea acestei dezbateri, o să vă prezint calendarul. Pe data de 8 noiembrie avem termenul limită pentru depunerea amendamentelor ora 6 seara. Pe 29 noiembrie se, va, se vor discuta amendamentele la comisie și pe 30 ianuarie vom vota. Privind acest ra raport, această rezoluție nerevoluționară. Avem mai târziu timp de revoluție. Îmi cer scuze, spune președinte, nu fac treaba bine. Noua următoare reuniune va avea loc pe 20 octombrie de la 9 la 12 jumătate dimineața și apoi după amiaza de la orele 15 la orele 18.30. Vă mulțumesc! Grazie.